Okay, colleagues, I'm going to... Dragi colegi, voi uh, începe ședința. Avem uh, un program foarte încărcat. În primul rând, vă rog să credeți de acord cu privire la ordinea de zi. Nu are nimeni obiecții. Mulțumesc. Comunicările președintelui. Aș dori să mă, refer, să mă refer la întâlnirea coronatorilor din 30 septembrie cu privire la delegații. Grupurile au fost rugate să ia anunțe secretariatul unde vor să meargă la anul în delegație. În prima jumătate a anului va avea loc una singură și apoi vor fi și audieri. Apoi, studii cu privire la transport, s-a hotărât la coordonatori să nu mai aibă loc studii. Apoi, cu privire la comitologie, coordonatorii au luat notă de informarea din septembrie, din 30 septembrie. Iată informațiile de la reuniunea coordonatorilor din 30 septembrie. Acestea fiind spuse, Putem trece mai departe. Practic, pe ordinea zi avem un singur punct. Ne referim aici la pachetul feroviar. Îmi voi aranja documentele și vom putea începe. Trebuie să aprobăm procesul verbal din 16-17 septembrie. Toată lumea e de acord? Mulțumesc! Trecem la al patrulea pachet feroviar. Avem timp doar până la șase și un sfert, dragi colegi. Aceasta este discuția, discuția inițială, discuția de debut. În măsura posibilităților, ar trebui să nu ne repetăm. Aș dori să începem cu raportul domnului El Hadraoui, împreună cu raportorii din umbră, apoi raportul domnului Groș cu raportorii în umbră, apoi voi da cuvântul comis- Comitetului Regiunii și apoi Comisiei. Apoi voi da cuvântul și celorlalți membri să ia cuvântul cu privire la aceste rapoarte. Apoi vei face la fel cu următoarele rapoarte al doamnei Bilbao, al domnului Zile și la sfârșit vom rămâne cu raportul domnului Kohlicek. Și acesta este important, însă nu a primit la fel de multe amendamente ca și celelalte. Aș dori să respectați timpul de vorbire. Voi da 4 minute raportorilor, voi da 3 minute raportorilor din umbră. Comitetului regiunilor îi voi acorda 5 minute. Comisiei îi voi acorda 5 minute cu privire la El Hadraoui și Groș, 3 minute cu privire la Bilbao Zile și încă câteva minute cu privire la Kovlicek. Vom începe așadar cu raportul domnului Said El Hadraoui. Domnule Al Hadraoui, aveți patru minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte am onoarea de a vorbi primul. Raportul meu a primit cele mai multe amendamente. Nu știu ce fel de onoare este însă aceasta. Am câteva lucruri de spus cu privire la filozofia pe care am încercat să o aplic aici. Cu privire la deschiderea pieței, vreau să subliniez următorul lucru. Pentru mine, liberalizarea nu ar trebui să fie un scop în sine. Poate însă să fie un instrument util care împreună cu stimulentele poate ajunge la multe obiective. Însă nu putem face acest lucru decât dacă adoptăm și măsuri mai bune pentru protecție socială a lucrătorilor și, de asemenea, trebuie să luăm în considerare și drepturile pasagerilor. Este esențial, trebuie să găsim un echilibru corect înainte de deschiderea piețe, pieței. statele membre vor trebui să aibă un grad suficient de flexibilitate în așa fel încât să aplice un amestec de contracte publice și în așa fel încât to- toți pasagerii să se bucure de un grad înalt de servicii. Trebuie să luăm în considerare diferențele între organizațiile, între structurile de organizare, între rețelele feroviare și așa mai departe. Cum vor constata pasagerii statelor membri îmbunătățiri? Eu la acest lucru mă gândesc. Dorim să consolidăm rolul supervizorilor. Dorim o structură verticală integrată. Am mai uh, propus câteva amendamente în acest sens. Avem 540 de amendamente, în afară de ale mele, din partea diversilor membri. Este vorba de foarte multe aspecte aici. Mă voi referi la câteva, însă aici ne putem referi la deschiderea pieței pentru trafic intern, dar și la alte lucruri legate direct sau indirect de chestiunile sociale gestionarii de rețea și așa mai departe, rolul autorității de supraveghere și așa mai departe. Va fi important să nu ne uh, pierdem în discuții dogmatice. Va trebui să căutăm soluții mai pragmatice. Am avut deja câteva întâlniri cu raportorii în umbră și am lucrat în așa fel încât să putem vota la sfârșitul lui noiembrie. Majoritatea amendamentelor se referă la structura articolului 7 și 7a până la e. Se pare că aici este prioritatea majoră pentru toți colegii care au depus amendamente. Există opțiuni de suprimare a multor porțiuni din propunerea uh, Comisiei. Există opțiuni de întoarcere la reformare, la variantă reformată. Sau există și măsuri care merg mai departe decât uh, uh, măsurile la care ne-am gândit deja. Cu privire la deschiderea pieței, există aspecte legate de relațiile cu PSO, apoi principiul reciprocității, foarte multe amendamente cu privire la bilete, Aici se pare că există un acord. Un acord cum că trebuie să avem o linie foarte puternică aici în Parlament. Cam atâta pentru moment și în concluzie sper că vom ajunge la un rezultat bun. Vă mulțumesc. Domnule Cancian, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru munca pe care a depus-o până în prezent. Munca noastră ne-a permis să ne formăm o imagine foarte bună cu privire la ceea ce trebuie făcut. De la ce presupunere pornesc eu? Principiul de bază din spatele acestui pachet este deschiderea pieței. Dacă nu avem acest lucru, mi se pare că nu valorează nimic tot ceea ce plănuim noi aici. Mai sunt câteva amendamente demne de menționat. Tocmai le-am primit în traducere azi, azi dimineața, așa că nu am reușit să mă uit în, aproape la ele. Cred că pot spune că amendamentele sprijină propunerea Comisiei. Cu privire la piața internă de pasageri. Este important ca să obținem uh, o piață feroviară unică în Europa. Însă nu dorim ca acest lucru să fie um, subminat de diverse interpretări naționale vagi. Încă un aspect. Înainte să ne ocupăm de guvernanță, Este nevoie de un uh, mecanism de reglementare la nivel european. Este indispensabil. Când vorbim despre guvernanță, e bine, guvernanța în sine nu poate fi considerată, nu poate fi luată în considerare prin uh, despachetare prin separarea pachetelor. Astfel vom ajunge la acces nediscriminatoriu și la sinergie. Sinergia va permite ca sectorul feroviar să se dezvolte. Este un sector foarte complex. În ceea ce privește deschiderea totală a pieței, Este nevoie de un uh, mecanism de reglementare, un organism de reglementare foarte puternic la nivel european. Și după aceea vom putea vorbi despre guvernanță. Iată care sunt punctele principale ale amendamentelor mele. Astfel ne vom putea referi și la costuri și la accesul liber la rețea. În ceea ce privește biletele, cred că ar trebui să evităm formarea de carteluri. Acest lucru este împotriva concurenței adevărate. Putem crea un fel de bilet compus din biletele locale. Putem fi de acord cu privire la acest lucru. Domnul președinte, știu că va fi foarte greu să ne ținem de timpul de vorbire, dar altfel nu vom reuși. Domnul de baca. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc raportorului și colegilor. Am primit foarte multe amendamente care trebuie discutate. Cred că aceste amendamente slăbesc poziția acestui, acestui, acestei comisii transporturi. Documentul original este un punct de pornire foarte bun și ne-am hotărât deja cu privire la câteva aspecte atunci când am discutat despre reformare. Nu cred că ar trebui să ne îndepărtăm de această linie. Sunt câteva aspecte principale. În primul rând, guvernanța. Grupul meu întotdeauna a fost de, de părere că trebuie să existe un uh, câmp de joc egal pentru toată lumea, un teren de joc egal pentru toată lumea. Decuplarea este cea mai bună metodă de a ajunge la un astfel de teren de joc. Propunerea Comisiei de a institui anumite ziduri foarte mari nu ar merge foarte bine cu decuplarea. Nu cred că vom obține o majoritate în acest sens. Trebuie să vedem cum putem menține aceste ziduri, de fapt, pe care le propune Comisia. Cel mai important lucru este deschiderea pieței pentru uh, transportul intern de călători. Am avut anumite cifre din partea Suedei și din partea Regatului Unit conform cărora deschiderea mai mare a pieței și, de, și lărgirea concurenței, de fapt, nu îmbunătățește neapărat calitatea serviciilor. Putem vedea însă ce se întâmplă în aceste țări, deoarece ele au mers cel mai departe. Este necesar un echilibru. Amendamentele mele încearcă să obțină ca regulile și sistemele existente să rămână uh, în existență. Nu putem să închidem complet piețele. În ceea ce privește biletele, ar trebui să vedem ce fel de abordări transparente putem găsi. Poate că ar trebui să avem o discuție de natură tehnică în acest sens. Nu sunt de acord cu ideea că cu cât este mai puternic organismul de reglementare, cu atât vom putea permite mai mult statelor să um, se ocupe de guvernanță. vom trebui să ajungem la câteva compromisuri foarte uh, dificile. Uh, avem câțiva invitați, spune domnul președinte, din Austria și câțiva activiști uh, verzi din, din partea domnului Zaribi. Le urez bun venit. Doamna Durand, vă dau cuvântul. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru ideile principale cu care sunt de acord. Aș dori să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, puterile nelimitate. Mi se pare că Comisia propune așa ceva în momentul în care dorește să suprime posibilitatea de a confirma da, bine Cred că trebuie să păstrăm acest lucru. Nu trebuie să permitem ca gestionarii rețelei să abuzeze de poziția lor. Apoi, nediscriminarea între operatori în ceea ce privește accesul la rețea. Acest lucru poate fi verificat și garantat de către un organism puternic de reglementare, însă nu este nevoie de separarea completă a gestionarilor de infrastructuri și de operatori. Și nu este nevoie nici de crearea acestor faimoase ziduri chinezești. Mai multe studii au arătat, și am spus acest lucru, că dacă am face acest lucru, nu am ajunge decât la pierdere de sinergie, la costuri crescute, la divergențe și la alte aspecte negative pentru sistem. În al treilea rând, trebuie să întărim măsurile de siguranță în așa fel încât să păstrăm serviciile de acces public ă, liber. În ceea ce privește biletele, sunt de acord cu ceea ce au, ceea ce au spus cei dinaintea mea. trebuie să fie eficient și transnațional. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vlașac. Pentru ECR, trei minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vorbesc în cehă. mulțumesc raportorului pentru propuneri și pentru concluzii. Sprijin un sistem integrat de ticketing. Cred că este bun pentru clienți, pentru călători. Cred că va fi foarte greu, dar cred că este nevoie să conștientizăm publicul cu privire la e-ticketing și ce va presupune acest sistem. Mi se pare un lucru pozitiv că atunci când vorbim despre separarea infrastructurii, separarea infrastructurii companiilor, am ajuns la astfel de propuneri. Trebuie să știm ce este în joc atunci când vorbim despre o structură comună și despre o structură separată. Nu cred că ar trebui să limităm uh, ușurința cu care se trece de la un sistem la altul. La ora actuală avem un fel de discriminare sau situații în care se poate ajunge la discriminare împotriva participanților din exterior. De exemplu, dacă nu faci parte din sistem, ai putea constata că lucrătorii tăi practic își pierd salariile. Trebuie să implicăm oamenii în ceea ce, îi, în ceea ce afectează în mod direct consumatorii. Trebuie să ne referim la costuri, la transparență. Dacă dorim acest lucru, trebuie să ne asigurăm că uh, sistemul feroviar poate să fie o uh, alternativă viabilă pentru transportul pe drumuri. Pachet deutlich gemacht und ist die ein Mulțumesc. De la început, grupul meu trebuie să-și exprime opoziția și obiecțiile în legătură, obiecțiile în legătură cu această uh, inițiativă și suntem singuri care am obiectat în această direcție. Știm că se propun anumite îmbunătățiri care vor permite modele de guvernanță mai bune și salutăm acest lucru. Sunt însă niște principii de separare în această propunere care pot submina reglementările privind subsidiaritatea și pot fi periculoase. În amendamentele noastre, noi susținem posibilitatea de a avea o, de a păstra întreprinderile integrate și nu vedem soluția prin liberalizarea uh, existentă și prin reforme care să introducă noi standarde și noi reglementări. Asta va duce la separarea operațiunilor de separarea infrastructurii, de infrastructură și noi nu suntem de acord cu pozițiile altor grupuri pe această chestiune, în special ale ALDE și PPE, care sunt în favoarea unei decuplări totale ca singura soluție excluzând orice posibilitate ca, de exemplu, o cale ferată să-și păstreze o companie feroviară, cu alte cuvinte, să-și păstreze structura integrată. La 7A, B și C din propunerea Comisiei începe acel, acel model al uh, zidurilor chinezești. Uh, acesta noi nu credem că va contribui la creșterea eficienței și nici nu va oferi valoare adăugată sectorului feroviar. Funcții esențiale sunt prevăzute în legislația din 2012 uh, și este interesant să vedem că alte grupuri, cum ar fi <laughs> socialiștii, de exemplu, au aceeași opinie ca și noi și o mare parte dintre amendamente uh, sunt propuneri de a șterge, de fapt, bucăți întregi din propunerile Comisiei, pentru că vedem că unele, multe propuneri, diferite propuneri se repetă de la un grup la altul, ceea ce înseamnă că multe aspecte ale textului uh, dacă nu chiar întregul text, sunt inutile și mai bine ar fi să păstrăm statu quo-ul. În fine, un comentariu în legătură cu discuția uh, privind autoritatea de reglementare. Există uh, nu există niciun motiv uh, să dăm sens politic acestui instrument politic. Mulțumesc, doamna Kramer, domnul Manengam de la Comitetul Regiunilor este rugat să ne ofere opinia Comitetului Regiunilor. Consider că veți, vă veți da avizul uh, pe întregul pachet, deci aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă salut și să vă spun câteva cuvinte în legătură cu avizul Comitetului Regiunilor, care tocmai a fost adoptat în unanimitate la ultima sesiune plenară și care va fi disponibil imediat pe site-ul dumneavoastră și e disponibil și în limba engleză. Mai întâi vreau să reamintesc că, că am fost singurul raportor eu la Comitetul Regiunilor. Am văzut că aici sunteți șase, deci vă dați seama că trebuie să mă concentrez asupra ceea ce ne s-a părut uh, a fi cel mai util și mai important din punct de vedere al autorităților organizatoare ale transportului local. Am dat o atenție specială uh, reprezentării acestor autorități în uh, diversele instanțe de uh, management, în special uh, în cele de gestionare a infrastructurii. După cum știți, da, acești manageri de infrastructură folosesc infrastructuri locale care adesea sunt chiar finanțate de autoritățile locale, deci ni se pare normal ca aceste autorități să fie reprezentate în, guvernanță, în management. Ah, de asemenea, am dat atenție la problema planurilor de transport, care n-ar trebui să fie un instrument în ah, serviciul liberalizării, în slujba liberalizării, ci de vector pentru a favoriza intermodalitatea și pentru a ține cont de anumite teritorii specifice, în special teritorii transfrontaliere. Eu sunt alsacian și înțeleg foarte bine toate pericolele care rezultă din a avea un plan de transport care nu privește decât teritoriul meu și un altul care se concentrează numai pe regiunea BAD, de exemplu, asta ar fi un recul față de situația actuală, unde facem eforturi și la nivel local, evident, de a avea bune legături transfrontaliere. Ne-am oprit de asemenea asupra, ne-am aplicat deasupra, deasupra chestiunii întrebării uh, ce se va întâmpla cu operatorii la schimbarea, la schimbarea lor. Uh, aici ne-am ferit de orice dogmatism, ne-am ferit să tranșăm uh, pentru atribuirea directă sau pentru propunerea de oferte. Noi am propus ca alegerea să rămână în totalitate sub controlul autorității de reglementare. Uh, autoritatea de reglementare trebuie să dea un aviz în care să spună dacă autoritatea locală ar trebui să recurgă la atribuirea directă și, evident, să examineze criteriile de calitate. Dorim, de asemenea, să se ia în considerare problema garantării valorii reziduale a materialului rulant, care să nu constituie un obstacol în caz de transfer și, din acest punct de vedere, nu trebuie neglijată nicio metodă de finanțare. Și aici, spun din nou, din punct de vedere transfrontalier, ar putea însemna, de exemplu, o mutualizare, a, o punere în comun așadar a materialului rulant la scară transfrontalieră. Aș vrea de asemenea să spun că, dincolo de poziția Comitetului Regional privind reprezentarea uh, comunităților locale, ni s-ar părea util să vă spunem câteva lucruri, să vă transmitem câteva mesaje în legătură cu guvernanța. În primul rând, alegerea, dacă alegerea modelului de integrare verticală sau orizontală trebuie lăsat, lăsată la nivelul statelor membre, atunci trebuie să existe și o autonomie financiară uh, a managerilor de rețea în acest, uh, în acest caz. Și asta propune raportul nostru. De altfel, colectivitățile locale, care sunt principalii utilizatori ai transportului feroviar, doresc evident o transparență financiară și o rețea eficace pentru a dezvolta oferta de servicii și pentru a ține sub control costurile și, în fine, cooperarea între managerii de infrastructură ni se pare un lucru esențial pentru că numai așa se pot dezvolta legăturile transfrontaliere atât de importante pentru numeroase regiuni. Și aici uh, avizul nostru al Comitetului Regiunilor consideră că există un interes, uh, cum să spun, foarte important. Oricum, uh, reprezintă uh, o rețea, o oportunitate foarte mare această rețea de gestionare de infrastructură, de manager de infrastructură propuse de Comisia Europeană. În fine, am dat o atenție specială problemei datelor, care nu, nu trebuie să apară ca un nou obstacol în, calea unei mai mari intermodalități, unei mai bune integrări a mijloacelor de transport la toate uh, uh, nivelurile, de la cel macro până la șalonul cel mai apropiat de utilizator. Așadar, cred că este foarte important să fixăm regulile și asta faceți noastră, dar uh, Cred că aceste reguli trebuie să fie puse în uh, practică de o autoritate de reglementare puternică, independentă și competentă și noi considerăm că acesta este un element uh, esențial al reformei. Sigur, autoritatea reglementară nu trebuie să fixeze, să stabilească ea regulile, ci doar să le aplice, dar autoritatea de reglementare nu poate funcționa decât în trei condiții și o spun. Trebuie să fie puternic, trebuie să aibă mijloace financiare, capacitatea de a acționa, trebuie să fie independent și asta nu prea se întâmplă de obicei deocamdată în țara noastră, de exemplu, și în al treilea rând trebuie să fie competent, deci trebuie să se garanteze accesul celor mai bune capacități la această autoritate de reglementare. În fine, mă doresc să mă opresc spunând că pentru noi e important să nu pierdem din vedere obiectivul reformei, de anume de a avea un transport cât mai uh, optim, deci nu să creăm o, catedrală juridică, un sistem foarte complicat așadar, de aceea ne-am abținut pe anumite chestiuni legate de separare, nu am luat poziții prea tranșante, însă aș spune, domnul general parlamentar, parlamentar, că dorim să vă invităm să luați în considerare nu neapărat tot avizul nostru, dar poziția autorităților locale de transport, pentru că ele sunt primele vizate și dacă ele nu sunt uh, luată în considerare așa cum trebuie, atunci nu vom avea servicii publice de transport eficace pentru concetățenii noștri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Mr. Mangan, and I hope that now enables you to catch your train back. Mulțumesc, sper că nu aveți nicio problemă să, ajung, să prindeți trenul înapoi uh, la noastră în Alsacea. După cum știți, probabil și noi ne ducem destul de des prin Alsacea, deci chiar în mod regulat, spune președintele. Am trei vorbitori Kramer, Riche și tu. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Deci doar pe raportul al Cadraui, domnul Frigold. Și atunci dau două minute fiecăruia și după aceea vorbește comisia. Așadar, domnul Kramer, două minute. Michael, te rog. Aș vrea să mulțumesc, evident, raportorului Nu trebuie să încercăm doar să standardizăm niște principii, trebuie să fim pragmatici. Se spune că drepturile sociale sunt importante, însă evident, dumpingul social e un fenomen cu care trebuie să luptăm fără ezitare. Și în țara noastră și cred că și în multe altele există noțiunea de salariu minim și atunci există, se pune măcar o limită dumpingului social, dar avem uh, Uh, și o experiență pozitivă începește deschiderea pieței bunurilor. Uh, eu cred că asta n-a avut uh, un efect negativ în nicio țară, pentru că deschiderea pieței bunurilor duce la creștere de 15, 20, 30% a pieței, sigur, în funcție de țară, dar vedem ce se poate obține în felul acesta. În ce privește autoritățile de reglementare, avem exemplul Franței, unde autoritățile de reglementare au fost uh, slăbite și asta e rău. Trebuie să ne asigurăm că banii funcționează corespunzător în sistem și că există transparență și dacă oamenii încep să achiziționeze firme concurente sau companii de, de transport, uh, companii de camioane. Asta e un lucru care trebuie evitat. Trebuie vertical, uh, integrare verticală. Dacă acest lucru se face, atunci uh, se va produce inversul situației. Uitați-vă ce este în, în Franța. Franța Uh, trimite trenuri la noi. Deci pentru verzii germani trebuie separată rețeaua de exploatare. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-i mulțumesc Said pentru calitatea raportului său, care este unul foarte bine echilibrat. Fără să intru în detalii, aș vrea să, intru pe, să mă refer la două subiecte. Știți că eu continui să Apăr o structură complet separată, adică propunerea inițială a Comisiei. Uh, și vreau să remarc faptul că dacă mari operatori feroviari, cei dominanți, mai ales cei francezi și germani, apără modelul integral, integrat este pentru că ei au aici un avantaj concurențial în detrimentul altor operatori. Cred că întreaga reformă se bazează pe egalitatea de acces la piață și la infrastructuri și că fie că avem sau fie că nu avem acel mare zid uh, chinezesc, avem nevoie de această reformă pentru că altfel uh, sabotăm complet sistemul. Deci trebuie să revenim la o soluție și anume de separare totală care ar permite să răspundă uh, spiritului cel al patrulea pachet feroviar. Și un al doilea lucru mai precis, precis în legătură cu ticketingul, deși raportorul a spus uh, ceva în legătură cu asta, există un pericol real ca în mecanismele de acestea mari de integrare să vedem cum apar operatori de internet dominanți și să influențeze direct politicile comerciale ale operatorilor feroviari. Deci trebuie să fim foarte prudenți. Cred că ne trebuie un uh, model care e foarte eficient din punct de vedere informatic să nu aibă efecte devastatoare asupra sistemului feroviar. Deci trebuie să găsim un bun echilibru, cum spuneam. În rest, e o chestiune de echilibru și de raport între accesul deschis, atribuirea directă și apelul uh, de oferte, modalitatea de a, și modalitatea de a reglementa acest lucru în sisteme feroviare foarte mari și destul de diferite ca structură. Mulțumesc, domnule, domnule. două minute. Mulțumesc și eu doresc să îi mulțumesc raportorului, spune domnul Ertung, raportorul și echipei sale. N-a fost ușor, dar fiindcă este un subiect uh, foarte încărcat uh, emoțional. Cred că poziția generală trebuie să fie următoarea. E nevoie de o abordare echilibrată în aceste dezbateri, separarea uh, rețelei de sistemul de exploatare, nu, pentru asta, deci nu, nu cred, după părerea mea, că e nevoie de o, o separare drastică. Trebuie păstrate exploatațiile integrate vertical și asta s-a și făcut în cadrul uh, reformării de acum șase ani și jumătate. Atunci, în, uh, în cadrul acestui proces de reformare a regulamentului, am dorit să întărim autoritățile de reglementare și Asta mai ales pentru fluxurile financiare. Pentru că banii nu trebuie folosiți uh, în scopuri greșite și uh, din acest punct de vedere am uh, propus o întărire a autorităților de reglementare, începește obligațiile de, obligațiile de transparență, cred că am mers destul de departe. Din păcate, Comisia Europeană n-a putut să mai aștepte implementarea acestui regulament în statele membre Deja suntem acum la al patrulea pachet feroviar, deși au fost foarte nerăbdători cei de la Comisie. Eu aș vrea să evităm uh, abandonarea dosarelor importante din cauza acestei chestiuni, mai ales dosarele tehnice. Sunt de părere că dacă nu facem progrese pe acest subiect, va trebui în primul rând să eliminăm această procedură ca să facem progrese și pe dosarul tehnic. Dați-mi voie să spun că trebuie să ținem cont și de faptul că subsidiaritatea uh, creează anumite nemulțumiri. Poate nu în mod direct, dar dacă ne uităm un pic ce se, la ce se întâmplă în țară, creșterea uh, extremei drepte, uh, nu putem noi să legiferăm așa ex catedra. Deci, uh, Haideți să facem progrese pe dosarul tehnic și după aceea să punem între paranteze problema separării. Președintele, mulțumesc. Uh, domnul Cric din Corintia. Dacă nu mai aveți uh, scaune, vă rog, unde vedeți acele uh, cartonașe verzi, puteți să vă așezați. Acelea sunt locurile suplanților. Mai sunt locuri pentru invitați. Și dacă vin uh, membrii, atunci o să uh, îmi iau eu responsabilitatea, dar mi se pare ridicol să avem uh, invitați care să stea în picioare când sunt locuri libere. Vă rog să vă așezați. Domnul Frigol, două minute. Închio l'osservazione din Said eh, sul fatto che la... Și eu sunt de acord cu domnul Said. Trebuie, în primul rând, să îmbunătățim calitatea transportului pentru pasageri și să evităm abuzurile uh, atunci când vine vorba uh, de modul în care sunt tratați muncitorii. Dar deschiderea și liberalizarea ar putea să ne uh, ducă și la împlinirea scopurilor. Este și un mijloc, nu doar un scop, liberalizarea. Trebuie să încurajăm un astfel de proces dar trebuie monitorizat mai mult. Și sunt uh, de acord cu ce a spus reprezentantul Comitetului uh, Regiunilor. Dacă vrem să avem un sistem comunitar în adevăratul sens al cuvântului, uh, atunci Liberalizarea nu este un scop în sine, este legat de alte aspecte, de construcții, de mijloace, de vectori disponibil. Este o problemă foarte complexă. Dacă sistemul nu este monitorizat, atunci pot apărea monopoluri din partea unui singur operator și nu ar fi bine. Președintele, domnul Baniol, două minute. Stimați colegi, în ultimele luni am fost prinși într-o dezbatere politică care va avea efecte nu doar în ceea ce privește personalul din sistemul feroviar, dar și asupra celor ce beneficiază de pe urma politicii feroviare. Am auzit adesea, inclusiv din partea colegilor deputați, remarci pe care le putem considera fi tehnocratice. Eu rămân convins că modelul de organizare în care administratorul infrastructurii aparține unui grup care exercită și controlul asupra activităților feroviare rămâne unul eficace. Nu există nicio dovadă că separarea totală, domnule Riche, ar fi cel mai bun model din punct de vedere economic și al concurenței. Ar avea un impact perturbator asupra funcționării. Vă aduc aminte de țările de jos, de Regatul Unit, unde noile forme de cooperare consolidată între infrastructurile uh, feroviare au fost experimentate. Separarea integrală nu este conformă cu preocupările noastre sociale, economice, legate de serviciile publice, pe care vrem să le propunem, trebuie să spunem pe șleau. Și trebuie să spunem acum în cadrul acestei dezbateri. Domnul El Said va, a depus amendamente care merg în acest sens. Domnul Kolicek, două minute. Mulțumesc. De 11 ani vorbim despre uh, îmbunătățirea transportului feroviar și mereu avem ceva de îmbunătățit, dar vedem că nevoile cresc cu un continuu. Dacă am separat transportul de mărfuri și transportul de pasageri și dacă am reușit să, să separăm infrastructura, atunci se pare că rezultatele după 12 ani sunt destul de modeste. Deschiderea piețelor este în regulă, dar trebuie să existe legături cu unele capacități. În Cehia, de exemplu, nu avem capacități și avem operatori din transportul de marfă și transportul de pasageri, avem operatori suficienți, dar nu mai avem capacități. Capacitatea feroviară cehă are de suferit. Cum rezolvăm în viitor această problemă, îmbunătățirea guvernanței în sectorul feroviar? este necesară, suntem de acord, dar este crucial să uh, continuăm și mentenența sistemelor existente. Există regiuni de frontiere între uh, districte și problema este că nu le putem ignora. Președintele, domnul Pachet, dumneavoastră vă ocupați de raportul meu Cadrauino, da? Mulțumesc raportorului pentru raport, pentru amendamente. Pentru această directivă reformată am convenit când am reinițiat discuțiile că reformarea este un pas cheie, dar mai sunt multe de făcut în ceea ce privește guvernanța și deschiderea pieței și cu asta se ocupă propunerea de față. Propunerea nu se referă la separare, ci la un administrator de infrastructură mai eficient. Am distribuit o broșură cu privire la acest aspect, o vom uh, discuta săptămâna viitoare la Tallinn. Există bineînțeles, un cadru mai larg pentru această problemă, dar propunerea Comisiei este de a consolida rolul administratorului de infrastructură în ceea ce privește dezvoltarea unui sistem feroviar integrat. Acesta, administratorul ar trebui să fie unul european, este o idee sprijinită de comisie, din câte am văzut din amendamente, unii colegi au spus astăzi că trebuie să fim conștienți de nevoile utilizatorilor, trebuie însă să avem un administrator care să fie răspunzător de toate uh, elementele legate de infrastructură. Și raportorul cred că este de acord, trebuie să lărgim funcțiile administratorului, să ne asigurăm că acesta poate să își îndeplinească serviciile eficient, și să acopere și costurile. Și, bineînțeles, administratorul, și asta au subliniat mai mulți vorbitori, trebuie să fie independent și aș adăuga total independent. Bineînțeles, este mai simplu într-o structură decuplată, dar din propunerea comisiei cred că am demonstrat că putem ajunge la această independență și în structurile integrate. Cred că este o propunere de bun simț să analizeze fluxurile uh, financiare și aș vrea să subliniez că este o cerință puternică din partea organismelor de reglementare. Fluxurile acestea financiare sunt foarte greu de controlat și de uh, examinat și trebuie monitorizate. Dispozițiile privind uh, zidurile chinezești sunt de asemenea de bun simț. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile funcționează și de o parte și de cealaltă. și aici e vorba și de uh, partajarea informațiilor comerciale. De asemenea, administratorul trebuie să opereze într-un sistem integrat, dar dacă multe din amendamentele depuse, mai ales cele ce susțin uh, ștergerea majorității propunerilor uh, comisiei, ar fi într-adevăr adoptate, atunci am reveni la vechea situație și structurile de holding și operatorii își vor administra infrastructura, își vor dezvolta infrastructura, dar ar fi mai greu atunci să dezvoltăm infrastructura pentru toți actorii din sistem. Punctul cheie este deschiderea pieței în propunere și aici uh, cred că problema se referă la găsirea unui echilibru între acces la piață și serviciile, obligațiile de serviciu public. Și colega mea va vorbi mai târziu despre această problemă. Trebuie să avem un echilibru între competitivitatea în sistemul feroviar, unde există monopoluri în multe state membre, să ajungem la um, inovare și să existe beneficii și pentru pasageri. Trebuie să luăm în considerare și drepturile lucrătorilor. Echilibrul este între cele două rapoarte. de, că trebuie să păstrăm accesul la piață și acesta să fie totuși limitat și să vedem cum vom aborda problema obligațiilor de serviciu public. Mulțumesc! La sfârșit, raportorii vor adăuga ce au de spus. Trecem acum la următorul raport, cel al domnului Groș. Două minute. Mulțumesc, doamne președinte. Vreau să mă concentrez pe faptul că provocarea mea, provocarea noastră, este să păstrăm ceea ce există și funcționează, dar să îmbunătățim unele aspecte. Mi se pare că și competiția este importantă pentru că banii publici sunt folosiți uh, pentru o creștere a competitivității procedurilor, trebuie să existe transparență. Le mulțumesc colegilor pentru amendamente. Am 382 de amendamente în total. Vă mulțumesc pentru propuneri. Dar înțeleg că putem să le îmbunătățim Este evident că trebuie să definim autoritățile locale, autoritățile publice și să înțelegem și ideile în ceea ce privește definițiile. Trebuie să fie foarte clare pentru ca lucrurile să nu fie imposibile și nefezabile. În ceea ce privește domeniul de aplicare, privind obligațiile Um, de serviciu public, trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt mai bine definite. Dacă ne trebuie atât de multe detalii ca în propunere, nu știu. Există propuneri legate de multimodalitate, trebuie să luăm aici în considerare autoritățile locale, există conflicte în unele situații. De asemenea, trebuie consultați actorii implicați. În ceea ce privește datele limită și contractele de serviciu public, trebuie să ne asigurăm că există un echilibru între statele mici și mari. Nu putem să avem reguli general valabile ce să fie uh, aplicate pentru Franța și Luxemburg, de exemplu. În ceea ce privește reciprocitatea, eu militez pentru aceasta, trebuie să fie posibilă pentru ca monopolurile să nu existe în ceea ce privește um, acordarea contractelor. Ea trebuie să fie posibilă, dar nu obligatorie. Articolul 5.6 a fost șters și a fost înlocuit cu alte aspecte. Vreau doar să spun că modul în care sunt atribuite contractele de licitații trebuie să fie eficientizat. Nu știu dacă e cea mai bună metodă sau nu, dacă avem procedura bună pentru um, licitații, atunci ar trebui să o urmăm. Tipul de atribuire nu este important, ci transparență. 5 milioane, 6 milioane, 15 milioane de euro. Poate putem să, să găsim o medie, un compromis între kilometri, În ceea ce privește tipul de achiziții publice, trebuie să mai completăm definiția. Se pregătește un compromis în rândul uh, raportelor din umbră și sper că vom ajunge la un compromis. Mulțumesc! Ertug. Îi uh, țin locul domnul Beratski, colegul meu. El este raportor din umbră. vă mulțumesc pentru cooperare, pentru munca constructivă. Acum patru zile, domnul uh, Iberaschi a primit traducerea amendamentelor în poloneză. Domnul Iberaschi nu a reușit să citească documentul de 238 de pagini în detaliu. Și amendamentele erau foarte diverse, dar au observat schimbări ale pragului de valori, cereri de a șterge uh, pragurile. Pragurile pentru uh, atribuiri directe erau atât de mari încât ar fi restricționat procedura. Nu mai are sens să revizuim acest aspect. Și la 13-17 1370 nu știu dacă am putea să modificăm, dar problema este, putem până pe 26 noiembrie să ajungem la compromisurile necesare și, în al doilea rând, putem să menținem miezul propunerii comisiei. Dacă varianta revizuită va ajunge în plenară, atunci subminează uh, propunerea inițială a comisiei cu privire la atribuirile directe. Comisia are o idee uh, foarte diferită în legătură cu domeniile monopolizate. În ceea ce privește aspectele sociale, dacă nu putem să luăm uh, regulamentul din 2007, atunci am putea să respingem în totalitate propunerea Comisiei. Trebuie să ne concentrăm în timpul pe care îl avem pe cele mai importante aspecte, poate pe părțile tehnice. Domnul Tremose, îl felicit pe raportor și abia aștept să ne întâlnim săptămâna viitoare la Strasburg. Cred că avem cu toți același obiectiv, îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru cetățenii noștri, pentru că primim cu toții plângeri legate de întârzierea trenurilor, de răutățirea serviciilor de la an la an. Pentru noi, liberalii, starea actuală nu este o opțiune, trebuie să deschidem piața cât de repede posibil. De aceea suntem mulțumiți de uh, calendarul propus de comisie 2019. Aceasta înseamnă că data limită de 2029 este prea îndepărtată. Trebuie să găsim un compromis echilibrat, să luăm în considerare și timpul de tranziție și nevoia de o schimbare eficientă. Procedurile de licitație trebuie să fie o regulă pentru noi și atribuirile directe să aibă loc doar în circunstanțe excepționale. Amendamentul 299 uh, al colegilor de Bacher și Venien au cerut o limită de 5 ani pentru contractele atribuite direct. În timpul uh, perioadei de tranziție, care credem, sperăm să fie cât de scurtă posibil. Îi rog pe colegii mei să se uite la amendamentul 239 ca să îi confere un rol autorității de reglementare. Autoritățile competente trebuie să justifice alegerea atribuilor directe prin uh, trimiterea justificărilor către organismul de reglementare. În ceea ce privește standardele și satisfacția clienților, acesta trebuie să fie o prioritate atunci când se alege atribuirea directă. În ceea ce privește reciprocitate, trebuie să fie o prioritate pentru noi pentru a obține un context cât mai echilibrat pentru toată lumea. Vă mulțumesc și sper că puteți să preluați o parte din aceste idei în compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tremosa. Domnul Zaribi, pentru vers, trei minute aveți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să-i mulțumesc în primul rând lui Matiu Groș, raportorul nostru, pentru spiritul deschis de care era dovadă în tratarea acestui dosar complex din punct de vedere tehnic și politic. Foarte pe scurt vă aduc aminte obiectivele care ne sunt prezentate. Dorim și cred că într-adevăr cu toții dorim să optimizăm uh, oferta de transport feroviar în Europa. Dorim o îmbunătățire a calității de serviciu fără să scădem exigențele legate de securitate, de siguranță. Dorim să luăm în considerare condițiile sociale și acest lucru cred că reiese din amendamentele depuse cu privire la ra uh, raportul USP și trebuie să trecem de toate părerile partizane. Domnule președinte, aș dori să mă refer la anumite chestiuni. În primul rând, chestiunea socială pentru mine este fundamentală. Mi se pare o obligație. Bineînțeles, aici intervine și subsidiaritatea. Astfel, operatorii vor fi obligați să respecte standarde sociale, care mie mi se par fundamentale. Mai există un progres aici, cu privire la definirea autorității locale competente. A fost reluată în propunerea Comisiei și constat un, o voință comună de a ajunge la o definiție contractele publice de servicii și acordarea generalizată a contractelor. Mai multe amendamente se referă la aceste lucruri și astfel reiese dorința noastră de a menține o viziune strategică asupra chestiunii. Apoi, un punct cheie, chestiunea reciprocității. trebuie rafinată. În legătură cu țările terțe nu există nici o problemă. reciprocitatea autorității competente sunt pentru. Cred însă că la ora actuală nu este posibil să împiedicăm intrarea pe piața unică. Data de intrare în vigoare a textului, Mateo Groș ne-a propus 2029. Eu sunt pentru adaptare, sunt pregătit să discutăm, să găsim o dată între propunerea comisiei și propunerea raportului. Un ultim punct, domnule președinte, cred că ar trebui să ne oprim asupra amendamentului 315. Aici se vorbește despre acordarea generalizată a contractelor. Trebuie să luăm în considerare realitatea tehnică și economică. Astfel, autoritatea locală competentă ar putea să ofere o piață direct unui operator. Vă mulțumesc. Domnul Zile, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să încep prin a-i mulțumi lui Mathieu Groș pentru munca foarte bună. A fost foarte organizat. Sper că vom ajunge cu succes la sfârșitul acestei dezbateri. Cele două rapoarte sunt legate. Trebuie însă să vedem care sunt sinergiile în momentul în care deschidem piața. Sunt de acord cu domnul Groș atunci când spune că există diverse țări cu diverse specificități. Domnul Groș s-a referit la Luxemburg și la Franța, însă în Uniunea Europeană toate statele membre sunt diferite luând în considerare mai ales natura periferică a anumitor țări și luând în considerare uh, integrarea rețelelor feroviare în rețele feroviare ale altor state membre. În ceea ce privește perioadele tranzite, sunt alături de liberali. Mi se pare prea mult timp până în 2029. Am dorit să reducem acest interval la propunerea inițială a Comisiei 2019. În ceea ce privește reciprocitatea din UE, am anumite rezerve. Ascult experții de pe piețe. Dacă în UE încercăm să excludem anumiți operatori din anumite țări terțe, dar în același timp nu permitem un operator privat major să intre pe piață, însă să intre în piețele țărilor terțe, e bine, ce facem? Cred că din punct de vedere legal, mi se pare că nu credem în propriile noastre principii, în propriile noastre acte legale. Noi dorim să avem un sistem armonizat. Nu ar trebui să subminăm ideea de concurență. Să fim prudenți aici, să fim foarte prudenți dacă o luăm pe această cale. Încă o chestiune se referă la relația dintre reciprocitatele dintre, reciprocitatea dintre statele membre UE și țările terțe. Liberalii sunt pentru această idee, însă dacă nu protejăm piața EU, UE și nu cerem reciprocitate din partea țărilor terțe, atunci vom fi uh, perdanți. Așadar, reciprocitatea are două aspecte în cadrul Uniunii Europene și apoi în momentul în care intrăm în relații cu stări terțe. Vă mulțumesc. Doamna Vils, trei minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dintr-un început, după ce m-a zis pe domnul Kramer, aș dori să spun următorul lucru. Cine aș dori să primească salariu minim la o, într-un loc de muncă cu normă întreagă. Și iată, de aceea există chestiuni, probleme sociale în, în um, sectorul feroviar. Grupul meu este împotriva schimbării regulamentului PSO. Statele membre trebuie să, să facă un raport între 2014 și 2015. De aceea credem că un amendament este propice în acest sens. De aceea am înaintat amendamente în așa fel încât propunerea să fie trimisă înapoi la comisie. ECR și Verzii, de asemenea, au cerut ca această propunere să fie trimisă înapoi, poate pentru alte motive. Însă noi ne-am implicat în dezbatere. Ce a fost important aici? Protocolul 26 din Tratatul de la Lisabona garantează libertatea de alegere pentru autoritățile competente. Acestea pot organiza forma de uh, servicii publice, iar acest lucru trebuie menținut. Există o marjă pentru um, Există o marjă pentru autoritățile locale, iar aceasta este tăiată în prezenta propunere. Trebuie să menținem accesibilitatea pentru ca transportul local să fie mai flexibil. se va ajunge ast, altfel la dumping social și la lipsa de locuri de muncă. Statele membre pot câștiga flexibilitate prin anumite amendamente. Calitatea și standardele sociale sunt de asemenea aspecte importante pentru grupul meu, de aceea am înaintat amendamente în acest sens. Avem convingerea fermă că protecția socială adecvată este primordială pentru oferirea de servicii bune în sectorul feroviar. Ar trebui să fie condiții obligatorii în punct de vedere legal, în acest sens, și în legătură cu uh, licitațiile. Protecția socială ar trebui să fie garantată prin legi naționale sau prin acorduri sectoriale care să dispună în mod standardizat și clar anumite lucruri pentru protecția socială. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Am șase vorbitori înscriși. Începem cu domnul Kolicek. Voi închide lista, pentru că altfel s-ar putea să nu mai terminăm. Știu că vorbiți în numele domnului Liberaschi. Al-Hadrawi, Rikei Kanchan, Benian, Duran, Kolicek. Bun. Două minute fiecare. Astfel vom, ne vom încadra în timp. Domnul Al-Hadrawi, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și la, eu, la rândul meu, aș dori să-i mulțumesc domnului Groș pentru raport. Cred că vom uh, colabora foarte, mult, foarte multă vreme. Există foarte multe legături între cele două rapoartele noastre. Acum însă mă voi limita doar la următoarele lucruri, amenamentele mele. Mi se pare foarte important ca textul să reflecte chestiunile sociale. Trebuie întărit acest aspect în text. De exemplu, în stabilirea de planul de transport, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare uh, standardele sociale. precum și acordurile valide la momentul respectiv. Iată ceva ce trebuie luat în considerare. Dacă cineva care dorește să, oferă, să ofere servicii în public, atunci trebuie să respecte anumite standarde sociale, de asemenea. diferența dintre acordarea directă a contractelor și licitațiile competitive. Cred că trebuie să există o diferență mai bună, trebuie să îmbunătățim sistemul, trebuie să luăm în considerare realitatea de la fața locului. Iată de ce eu am propus încă o categorie de țări. Cele între 10 și 100 de milioane de kilometri de tren, și acolo trebuie să fie mai mulți contractori. unul dintre aceștia trebuie să uh, dețină mai mult de o treime din volumul de pasageri. Astfel, vom putea dispune de o rețea puternică. Și aceasta va putea acoperi majoritatea teritoriului. Vom putea adăuga mai multe aspecte aici, Mă rezum la atât. Mai vreau să vorbesc despre reciprocitate și despre acordarea generalizată, dar cred că vom putea discuta altă dată despre aceste lucruri. Domnul Rică, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Groș. M-a interesat ceea ce a spus reprezentantul Comitetului Regiunilor, care cred că s-a referit la un lucru foarte important. În planurile de transport se găsește întregul echilibru pentru această măsură, pentru acest pachet. Cum a spus și domnul Said, putem introduce norme sociale și de mediu și multe altele, însă definirea unui bun plan de transport este cheia întregii chestiuni. Apoi, pragurile de volum pentru acordările, acordările publice de, um, directe de contracte și contractele de serviciu public. Există, bineînțeles, diferențe între Luxemburg și Germania, de exemplu. Trebuie să luăm un prag regional și nu un prag național. Eu cred foarte mult în Europa regiunilor. Cred că este o scară de raportare foarte bună. Altfel vom putea să gestionăm mai bine situația. Am văzut că există praguri care variază foarte mult și nu fac decât să ilustreze faptul că e greu să găsim un echilibru. În ceea ce privește termenul de punere în aplicare, îi voi spune raportorului că eu cred că 2029 este un termen mult prea îndepărtat. După cum spunea și colegul, cred că ar trebui să ne găsim o, un punct între 2019 și 2029. Apoi, reciprocitatea conformitatea intracomunitară cu spiritul tratatelor și cu spiritul uh, directivelor, directivei piaței unice. N-am rezolvat încă această problemă. Mulțumesc, domnul Cancian. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Groș. Am câteva aspecte cu, care, cu privire la care am înaintat amendamente. 1. Atingerea unui echilibru economic între deschiderea pieței și PSO. 2. Reciprocitatea internă-externă. Aceasta trebuie uh, rezolvate de către statul membru în sine. Există diverse condiții între diversele state membre. Trebuie să facem ceva aici, pentru că altfel nu vom ajunge prea departe. Trebuie să facem licitații pentru contracte și trebuie să avem anumite date limită. Timpul este important. Dacă există nesiguranța și se ajunge la o prelungire în timp, atunci vom încălca însăși, însăși principiile noastre. Avem nevoie și de un o autoritate de reglementare puternică. Domnul Benian. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Groș. Sunt încă foarte îngrijorat de amendamentele care sugerează termenul 2029. Știm cu toții că n-am ajunge nicăieri până să vină următoarea generație. Nu cred că ar trebui să mergem dincolo de 2019 pentru începuturile proceselor. În ceea ce privește dimensiunea maximă a obligațiilor de serviciu public, Domnule Bacăr și cu mine am înaintat un amendament foarte complex, posibil, însă se înscrie pe aceeași linie cu amendamentul domnului Hadraui. Ne gândim la combinare. Cred că este o idee de luat în considerare. Astfel, anumite state membre ar putea crede că <coughs> pragurile au fost determinate chiar în așa fel încât să fie la limită. Și cred că combinarea anumitor uh, aspecte este o idee bună. Nu mă gândesc la praguri anumite, specifice, cred că putem discuta cu privire la acest aspect și să ajungem, și să ajungem la un compromis. Licitații și acordări, atribuiri uh, directe. Licitația oferă multă flexibilitate autorităților competente. Într-adevăr, licitațiile pot fi foarte diferite în structură și în dimensiuni. Nu trebuie să ne facem prea multe griji. Nu trebuie neapărat să o luăm într totul pe calea licitațiilor, iar atribuirile directe ar trebui să fie limitate. Sunt de acord și cu domnul Zile cu privire la reciprocitate. Doamna Duran, două minute. Îi mulțumesc lui Mateo Groș. Uh, el a spus că nu trebuie să distrugem ceea ce funcționează deja. Sunt de acord să găsim o metodă de a folosi concurența în așa fel încât să stimulăm uh, eficientizarea sistemului feroviar. Dar cred că riscăm ca prin multitudinea de legi să ajungem la o situație foarte haotică pe teren. Fie în rețelele cele mai dense, cele mai utilizate, fie că e vorba de o țară sau fie că este vorba de anumite linii. Ei bine, pentru a evita toate aceste probleme și acest Big Bang care ar putea să aibă loc, propun o alternativă. Să, ne con- să concentrăm concurența la nivelul managementului companiilor feroviare. Aceste contracte ar fi asociate contractelor, de, contractelor publice de servicii și astfel nu va mai fi nevoie să înlocuim o întreprindere cu alta la sfârșitul unui contract. Doar uh, conducerea trebuie înlocuită. Vă propun acest sistem așadar și avantajul este că nu se segmentează uh, rețelele cele mai dense. Mulțumesc, domnule Kramer. Două minute. Vreau să subliniez mai întâi că atunci când avem uh, mai mult de 300 de amendamente și le primim doar în limba originală cu patru zile înainte de vot. Este inacceptabil. Domnule președinte, poate ar trebui măcar cu o săptămână înainte să le primim în propria noastră eh, limbă, pentru că altfel ce rost are discuția aceasta? Eh, și apoi, când vedem cum Consiliul și Comisia au o grămadă de timp, luni și luni disponibile, iar nu, pentru a discuta pe că noi nu avem acest timp. Asta în primul rând. În al doilea rând, Problema nu o să o rezolvăm astăzi, o să o rezolvăm în 2029. Nu suntem serioși, deci ori avem, ori nu avem o problemă. Dacă lăsăm lucrurile pe 2029, ne iluzionăm. Sigur că avem diferite poziții în cadrul grupului, dar e normal să fie așa. Iar în ce privește acordările directe și reciprocitatea, aș vrea să spun că aceasta depinde de uh, Uh, un principiu. E un principiu, nu ar trebui să depindă de uh, numărul de mile sau de kilometri și așa mai departe. Deci e un principiu de reciprocitate. Deci cum să fie japonezii prezenți pe piața noastră când noi nu suntem prezenți pe piața lor? Sau de ce în uh, Salonic, de exemplu, în zona din, de ce compania feroviară din Salonic poate să participe la o licitație în Germania? Deci ce, ce legătură asta cu dimensiunile? Vrem sau nu vrem să deschidem piețele? Uh, vrem sau nu să împărtășim aceste, aceste piețe. De asemenea, pot exista uh, operatori care sunt subvenționați, uh, dar asta este Asta este o distorsionare a concurenței și de aceea sunt în favoarea unei reciprocități stricte a întreprinderilor, incluzând și subsidiarele acestor întreprinderi feroviare. E o chestiune foarte diferită aici. Deci nu trebuie să câștige cea mai uh, ieftină ofertă, ci cea mai bună ofertă. La noi se spune, uh, suntem prea săraci ca să ne cumpărăm lucruri ieftine, pentru că cel mai ieftin nu este în mod necesar și cel mai bun. În engleză, uh, uh, un lucru bun durează mai mult. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Mr. Kolicek, two minutes. Mulțumesc, domnul Kolicek, două minute. Mulțumesc foarte mult. Concurența neloială la care s-a referit colegul meu există deja în Republica Cehă și funcționează chiar foarte bine. Marii jucători ne cumpără, ca să zic așa, bucată cu bucată, dar uh, miezul acestui raport Uh, trebuie găsit în stabilirea standardelor sociale și în modul în care transporturile, serviciile de transporturi publice sunt uh, menținute. Deci trebuie să stabilim niște cadre care sunt, apropie, sunt potrivite. Raportorul a propus un anumit nivel, ceea ce poate fi în regulă, dar poate nu la 10 milioane de mile sau de kilometri feroviari, ci poate la 25. În ce privește transportul uh, feroviar, există uh, o, o atitudine de genul ne alegem numai ce ne place. Uh, regiunile din Republica Cehă oferă o, o serie întreagă de rute, deci nu doar una care e foarte profitabilă. Ce fac ei este că preiau părți din rețea și oferă servicii într-o regiune sau alta. Și cred că acesta e modelul pe care ar trebui să-l susținem, pentru că uh, acesta ar reflecta realitatea mai degrabă decât să fie o abordare birocratică. Vrem ca pasagerii să aibă servicii mai bune, deci reciprocitatea este importantă pentru noi și asta a funcționat pentru noi în Polonia, în zonele transfrontaliere. Asta înseamnă că nu încercăm să îi forțăm pe oameni în relații reciproce, să intre în relații reciproce. Nu cred că ar trebui să introducem termene limită mai scurte care ar merge împotriva vechiului regulament, ci cred că ar fi mai bine dacă am păstra raportul de jumătate de mandat pentru 2015 și după aceea să ajustăm termenele limită. Cred că este bine să avem un termen limită cât mai târziu pentru a garanta oferirea serviciului, mai degrabă decât să avem un termen mai scurt, pentru că nu vrem să scadă volumul de trafic. Mulțumesc, domnule președinte, uh, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, dar vreau în primul rând să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport, care a inspirat peste 400 de amendamente ale Comisiei. De asemenea, aș vrea să folosesc această oportunitate pentru a-i mulțumi colegului Henric Pachet pentru uh, activitatea sa, pentru că e ultima ședință uh, la care participă în calitate de director DigiMove și îi promit că uh, succesorii lui vor încerca să aibă o abordare echilibrată în ce privește deschiderea pieței. Dar dați-mi să folosesc această ocazie pentru a comenta pe marginea unor amendamente. Comisia apreciază o serie de amendamente, în special cele care recunosc nevoia unor uh, Uh, licitații obligatorii la uh, contractele feroviare și cele care să asigure accesul nediscriminator la materialul rulant. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple. Există o serie de amendamente cu noi definiții care credem că vor aduce mai multă claritate juridică, în special atunci când e vorba de efecte asupra rețelei feroviare sau asupra planurilor de transport public. va fi o îmbunătățire a accesului eh, fără discriminări la materialul rulant, de exemplu mai multă flexibilitate pentru instrumentele pe care le au la îndemână autoritățile competente, amendamentul 363, cooperarea cu autoritățile de vecinătate pentru a crea un pool de material rulant comun și pentru a asigura condiții comerciale non-discriminatorii pentru închirierea de material rulant. De asemenea, Comisia consideră că este interesantă includerea eh, clauzei de reciprocitate și acest subiect ar trebui explorat în continuare. Noi credem că această uh, regulă de reciprocitate privind uh, oferirea contractelor de servicii publice uh, contrar oferirii directe ar trebui să continue la nivelul licitațiilor din statele membre. De asemenea, ar trebui să explorăm posibilitatea de a aplica această regulă și țărilor terțe dar sigur, asta ar, fi, ar trebui să se limiteze până la data deschiderii pieței. Deci, totuși, Comisia nu poate susține toate acele amendamente care diluează cumva propunerea Comisiei de a introduce uh, licitații obligatorii pentru contractele de servicii publice, precum și pe cele care merg dincolo de propunerea noastră, cum ar fi propuneri care să modifice cadrul, uh, pragul de, minimus, de minimis pentru modul non-feroviar și uh, de asemenea, aș vrea să vă împărtășesc faptul că uh, Comisia respinge toate amendamentele menite să păstreze necondiționat și nelimitat posibilitatea de a oferi contracte de servicii publice direct în transportul feroviar și, într-un fel, practic, păstrând articolul 156 în forma lui actuală sau prin diluarea condițiilor pentru uh, acordarea directă. Apoi, de asemenea, aș vrea să vă spun că accesul non-discriminator la material rulant sustenabil este lucrul cel mai important uh, pe piața, de, piața feroviară. Deci Comisia nu poate susține propuneri de a dilua uh, măsurile menite să abordeze această problemă, de exemplu, uh, transformând acest lucru dintr-o obligație într-o posibilitate. Mai mult, orice măsură luată de autoritățile competente în domeniul materialului rulant nu trebuie să distorsioneze piețele. Posibilitățile de finanțare trebuie să respecte regulile ajutorului de stat european. Am spus de multe ori, domnule președinte, Comisia nu poate fi de acord cu perioada de tranziție pe, pentru uh, licitațiile obligatorii, pentru că ea deviază semnificativ de la propunerea noastră. Noi credem că data 2019 trebuie păstrată cum a spus și domnul Tremosa, Comisia nu poate susține propunerea uh, care stabilește uh, dimensiunile maxime ale contractelor uh, la niște niveluri care nu le-ar face fezabile. Sunt multe, multe amendamente însă pe care nu le susținem, deci nu voi continua, dar sigur avem, vom avea posibilitatea de a le discuta și în concluzie Uh, regulamentul revizuit ar trebui, 13 ar trebui să aducă o mai bună calitate a serviciului și să îmi uh, permită o utilizare mai eficientă a fondurilor publice în viitorul uh, apropiat. Comisia consideră că amendamentele de compromis, care sperăm vor fi votate într an la sfârșitul noiembrie, vor elimina acest element de subiectivitate. Comisia vă rămâne la dispoziția noastră pentru orice clarificări, evident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne Iege acum următorii vorbitori, doamna Bilbao, domnul Crom, domnul Zillers. Începem cu doamna Bilbao și raportul său, patru minute. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc, domnule președinte. În raportul meu, scopul și că, de altfel cred că și scopul raportului Comisiei este să examinăm țintele uh, foii de parcurs ale Comisiei. Și situația pe care o descriu în raport este una care poate fi oarecum frustrantă. Dacă operatorii și statele membre continuă cu statul quo și blochează în continuare deschiderea uh, sectorului și dacă se continuă fragmentarea în acest uh, domeniu feroviar. Domnule președinte, am putea să avem un pic de ordine și liniște, pentru că am probleme, toată lumea se mișcă și face foarte mult zgomot. Vă rog, cei care plecați, să plecați în liniște. Mă mir că oamenii pleacă când vorbim despre interoperabilitate, dar mă rog, asta este. Vă rog să continuați, doamna Bilbao. Mulțumesc. Diagnosticul problematicii pe care o avem în față este următorul. Există o tensiune între dorința de a păstra statul quo, pe de o parte, statele membre uh, probabil uh, au uh, acest, această dorință și, pe de altă parte, problema, problemele cauzate de fragmentare, costurile ridicate pentru fabricanți și așa mai departe. majoritatea costurilor practic se văd uh, se, se traduc apoi în probleme administrative. Și cu toții uh, suntem de acord care e problema. Știm cu toții care sunt sursa Dar ce facem? Uh, cred că facem progrese în acest al patrulea pachet feroviar. Cred că Comisia ar trebui să analizeze starea de fapt în legătură cu cel de-al treilea pachet mai întâi și cred că avem voința politică să uh, determinăm statele membre care au o atitudine mai retrogradă să facă ceea ce este necesar și cred că trebuie să avem un scop unic și o țintă unică și să ne asigurăm că uh, în ceea ce privește ERTMS-urile, uh, să ne orientăm spre agențiile naționale. Poate putem îmbunătăți uh, transparența investițiilor și costurile ar trebui să scadă costurile birocratice, ne-ar da mai multă uh, siguranță juridică și ar da mai multă siguranță juridică și IMM-urilor din acest sistem european de management al traficului feroviar și s-ar stimula inovarea, inovația în transport și în întreprinderile feroviare europene și am putea deveni un model pentru întreaga lume, lume din acest punct de vedere. Uh, s-au făcut foarte multe amendamente, nu o să le uh, citesc pe toate, dar cred că Uh, sunt două chestiuni cruciale. Sunt 440 uh, de amendamente. Asta clar vă dau o idee despre dimensiunile problemei. Dacă vreți, avem nevoie de un one-stop shop, de un uh, ghișeu unic, dacă vreți așa, pentru ca tranziția uh, agențiilor naționale să fie una de succes. Gândiți-vă că n-am reușit să facem asta în cazul Agenției Europene pentru Aviație, dar totuși, uh, un lucru trebuie spus. Adesea am auzit mulți uh, nu putem să dăm mai multe competențe, să întărim competențele agențiilor europene pentru că nu există bani, nu avem buget. Cred că după ce am avut o întâlnire cu reprezentanții agenției europene, uh, <laughs> am fost plăcut surprins să aud că, de exemplu, Agenția Europeană de Aviație nu va costa nimic uh, Uniunea Europeană, pentru că banii vor veni din uh, bugetele naționale. Așadar, iată o posibilă soluție. Putem vedea care ar putea fi rolul Agenției Europene Feroviare și față de Uh, de instituțiile naționale. Și apoi, ce facem cu aceste uh, rețele separate, dacă sunt uh, necesare? Cred că știm cu toții care sunt condițiile și sper că vom avea un acord. Domnul Arcadraui, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului împotriva, în, în numele, mă scuzați, lui Ines Alassander, care n-a putut astăzi să ia parte la ședință. Am făcut o serie de amendamente. Mai întâi începe starea de aplicare. Am, vrem să permitem statelor membre să includă sistemele de tren ușor și de tren urban, cum ar fi metrourile, în directivă, dacă doresc acest lucru. Deci acesta este statul quo actual. Comisia a schimbat acest uh, lucru în momentul în care au uh, dat mandat CN-ului să stabilească uh, Uh, standarde, dar pentru că acestea vor fi voluntare și pentru că nu știm care e calendarul, e mai bine ca deocamdată să păstrăm lucrurile așa. Nu împărtășim ideea de a exclude serviciile regionale și ar trebui să avem mare grijă atunci când stabilim excepții. În ce privește persoanele cu mobilitate redusă, am făcut câteva amendamente pentru a întări implicarea acestora. Uh, în ce privește tinerii, vrem să întărim ideea că vehiculul trebuie să opereze liber și că nu trebuie să fie uh, subiectul unor verificări suplimentare într-o zonă cu recenițe tehnice similare. Uh, credem că toate Uh, specificațiile tehnice pot fi folosite uh, pentru uh, a realiza mai multă compatibilitate între operatori. Începește calendarul dezvoltării TSI. Am introdus un amendament care clarifică că acest lucru nu se poate face decât după o analiză a costurilor și beneficiilor implementării sale și după ce vedem care sunt repercusiunile asupra operatorilor economici care vor fi afectați. De asemenea, credem că trebuie să se facă o distinție între uh, uh, linii de viteză mare și liniile clasice. Uh, liniile de mare viteză au uh, o serie de cerințe și de trăsături suplimentare și, prin urmare, diferă substanțial de rețelele tradiționale, convenționale. În ce privește uh, vehiculele uh, uh de uh, transport, uh, acele vagoane cu punți joase, uh, Uh, acestea nu sunt în Europa uh, proiectate în mod necesar pentru a transporta camioane în acea uh, inițiativă de, de intermodalitate. Deci trebuie să dăm foarte multă atenție acestui subiect. Și în fine, în ce privește sistemul de trafic, management al traficului feroviar, uh, rolul agențiilor naționale ar trebui întărit totuși, pentru că ele sunt cele care știu cele, cel mai bine care sunt realitățile și în special uh, nevoile de a ne asigura că nu există un conflict între acest sistem european și sistemele naționale de management al traficului. O să mă opresc aici. Aceasta este o prezentare generală a amendamentelor făcute de raportoarea noastră din umbră. Îi dorim mult noroc uh, raportorului principal și sper că putem coopera bine împreună. Mulțumesc, uh, domnul Kramer, 3 minute. Aș vrea să-i mulțumesc mai întâi raportorului pentru cooperarea excelentă, pentru că uh, lucrăm pe proiecte destul de similare. Avem un acord general în legătură cu oferirea de autorizații, de emiterea de autorizații pentru vehicule, însă, uh, la fel ca și la automobile sau la avioane, uh, aceste lucruri trebuie cumpărate și specificațiile tehnice trebuie făcute pentru anumite sectoare. Însă pentru întreaga Europa e la fel ca și în uh, acceptarea transfrontalieră și această inițiativă n-a fost uh, urmată de Comisie. De asemenea, acel registru european, uh, avem nevoie de un sistem și pentru persoane cu mobilitate redusă, cei care nu au nevoie de așa ceva, trebuie să se bucure de faptul că nu au nevoie de acest sistem Deci trebuie prevăzut acest lucru pentru oamenii care au nevoie de el. În ce privește limita celor 6.000 de kilometri, consecințele sunt clare. Uh, uh, agenția trebuie să ocupe de acest lucru pentru că altfel vom avea aceleași probleme. Avem nevoie de reglementări contractuale foarte clare între agenție și SAA și este fără dubiu că agenția nu poate face totul și atunci trebuie să aibă o cooperare bună cu organizațiile naționale. Dar totuși, agenția trebuie să fie cea care are ultimul cuvânt. Asta este important pentru rolul mondial pe care îl va juca în viitor Europa în acest domeniu. Pentru că asta ne va permite, de fapt, să evităm unele consecințe negative. Deci e nevoie și de o perioadă de tranziție ca să avem o mai bună cooperare între agențiile naționale și Agenția Feroviară Europeană. E nevoie de un compromis. Avem deja un început de compromis, dar acesta nu merge suficient de departe. Tot ceea ce ține de nivelul european trebuie decis la nivelul agenției uh, peste 50% din piață. Dar care este imaginea pe care uh, și-a făcut-o Consiliul Rețelor Feroviare? De exemplu, Lituania și Letonia. Luați uh, aceste exemple. În trecut, din, din din cauza istoriei uh, lor, aveau rețele similare. Acum nu se mai întâmplă așa. Și e foarte greu să ajungi de la Tallinn la Riga fără să schimbi uh, să schimbi trenul. Deci, iată, un regres față de acum 25 de ani. În Franța, uh, Franța are sisteme diferite în nord și în sud. Vorbim de unitate, da, de fapt, sunt niște prostii. Deci, aceste analize uh, pe care, care constau în întărirea viziunii naționaliste sunt niște nebunii. Avem nevoie de o viziune europeană. Trebuie să întărim cooperarea. Mulțumesc. Domnul Ziller, trei minute. Uh, mulțumesc. Îi mulțumesc și raportorului pentru cooperare în domeniul tehnic. Mă începe comentariul lui Michael. Michael, poți să profit să mergi la Vilnius la Riga și la Tallinn în cadrul TNT. Bineînțeles, există lucruri care nu sunt bune, sunt de acord. Dar nu putem să ne rezumăm la problema certificatelor pentru locomotive. Problema este că nimeni nu vrea să folosească trenuri cu o viteză atât de mică pe distanțe atât de lungi. Aș dori să comentez rapoartele în ceea ce privește interoperabilitatea este legată de țările izolate. Există două rețele izolate, două grupuri de rețele izolate și am făcut uh, amendamente ca să găsim uh, compromisuri bune în comisie. Există relații izolate în Europa, dar există și uh, rețele foarte bine integrate în afara Europei. Vă rog, stimați colegi, să înțelegeți diferența. Dacă vreți să penalizați unii actori implicați și care trebuie să obțină certificate de la ERA, vă rog să nu le cereți mai mult să plătească mai mult și să nu le oferiți alte avantaje pe piața Uniunii Europene. Nu pot să treacă într-o situație mai proastă după ce aprobăm această legislație. De asemenea, în raportul meu, și vă voi spune mai târziu despre acesta, există aspecte legate de RTMS. Nu știu cum vom uh, soluționa această problemă. În ceea ce privește înregistrarea vehiculelor în Europa, există rețele integrate cu țările terțe Trebuie să vedem cum, cum integrăm material rulant din Rusia. Nu se poate face așa ceva. Dacă urmăm această cale, înseamnă că nu mai sunt permise uh, aceste materiale rulante în țările Baltice sau în Finlanda, de exemplu. Este o problemă. Domnul Colicec, trei minute. Mulțumesc foarte mult. unificarea autorizării um, procedurii de autorizare este importantă. Până acum, tot ce am făcut a dus la înrăutățirea situației, situației din domeniul uh, feroviar, uh, un sistem uh, integrat de gestionarea traficului este logic, trebuie să existe și o procedură de certificare în Uniunea Europeană care să acopere toate rutele, dar există cereri diferite legate de sectoare și rute diferite și acestea trebuie unificate. În ceea ce privește Agenția Feroviară Europeană, trebuie să vedem care sunt aspectele tehnice și procedurale. Agenția Europeană are aceste atribuții în comun cu autoritățile naționale și trebuie să existe o abordare uh, comună și nu 26 de uh, sisteme separate. În ceea ce privește certificatele, ele trebuie să fie integrate într-o procedură ce poate fi verificată de Agenția Europeană Trebuie ca procedura să uh, evolueze. Bineînțeles, există porțiuni izolate. sau porțiuni cu ecartament mai mare. În țările baltice a existat o problemă, dar ele au fost deja unificate. Uh, cred că vorbești în numele domnului de Grande, te rog doamna Estaras Feragut. Da, vorbesc în numele domnului de Grandes, care nu a putut să fie aici. Să vedem amendamentele. Reuniunea cu privire la interoperabilitate a avut uh, și o prezentare a amendamentelor. Trebuie ca al treilea pachet să fie revizuit pe baza propunerii comisiei. Și cam la asta duc majoritatea amendamentelor. Trebuie să stabilim o rețea interoperabilă uh, europeană pentru toate statele membre. Sunt de acord cu Comisia și cu autorul proiectului de raport în multe din amendamente se spune că trebuie ca atribuțiile către Agenția Europeană să fie cedate uh, progresiv într-o anumită perioadă de timp pentru a ne asigura că sistemele și schimbările sunt compatibile și astfel ar exista valoare adăugată la nivel european. Dar și alte amendamente spun exact asta, acesta trebuie să fie un scop și există o versiune modificată a raportului. În ceea ce privește materialul rulant, agențiile naționale ar trebui să aibă responsabilitate și să dea autorizații, autorizații pe piață. Și mă refer aici la unele uh, sisteme din unele state membre. Sperăm că vom ajunge la compromisuri pe viitor. Trebuie să existe autorizații din partea autorităților naționale. Dar Agenția Europeană trebuie consultată și notificată pentru a ne asigura că rețelele se dezvoltă în mod uh, coerent în Uniune. Cred că avem rezultate pozitive. Mulțumesc raportorului pentru că se creează valoare adăugată pentru Europa, se sporește siguranța și interoperabilitatea. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la raportul domnului Kramer, cel cu privire la siguranța feroviară. Michael, patru minute. În primul rând, le mulțumesc raportorilor din umbră. Am cooperat foarte bine. Amendamentul, amendamentele sunt în număr de 426 și uh, sprijină textul inițial. Nu există prea multe păreri divergente. Sunt mulțumit de introducerea certificatului european de siguranță iar regulile naționale se vor supune uh, autorității europene. Există deja 12.000 de uh, reguli în, pentru fiecare stat. Există reguli separate. Trebuie să vedem care sunt acestea, pentru că de multe nici nu prea se știe. Trebuie să ne aplicăm mai mult asupra siguranței. Timpurile de odihnă mm, sunt uh, mai uh, luate mai mult în considerare în uh, domeniul feroviar decât în domeniul aerian. Trebuie să vedem care sunt riscurile. S-au stabilit în Regatul Unit bune practici dacă un angajat sesizează o problemă, trebuie ca aceasta să fie tratată cu maximă discreție. Adăugiri la standardele minime de mentenență trebuie să existe, bineînțeles, la fiecare 2 ani. Există revizuiri. În multe accidente nu Um, material rulant, ci lipsa de mentenență au fost uh, cauzele. La Berlin, din fericire, nu am avut accidente, dar vă pot spune ce se întâmplă cu lipsa de mentenență. Este mult mai importantă. Există și o serie de excepții și, după cum am mai spus, nu trebuie să avem o abordare națională, ci să avem abordări uh, locale și regionale. Sunt convins că vom ajunge la un acord rapid cu o mare majoritate a parlamentarilor, că vor avea aceeași părere Sper că vom ajunge la un compromis cu Consiliul. Am făcut progrese, după cum am spus, pentru că statul meu, Germania, s-a opus compromisului până în ultim moment. Din fericire au existat presiuni și am reușit să facem progrese, dar continuăm să avem acest spirit național, care este regretabil. Nu vrem ca posibilitatea între autoritățile naționale și autoritatea europeană să fie două alegeri separate. Vrem să existe o cooperare. Dacă există cooperare, atunci punem bazele uh, armonizării pe viitor. A fost uh, nevoie de mai multe reuniuni și în ceea ce privește traficul aerian și am avut rezultate bune, era vorba de aceeași uh, problemă. Din fericire, am făcut progrese și sper că vom face și în domeniul uh, feroviar. Pentru industria europeană, pentru pasageri și, nu în ultimul rând, pentru protejarea împotriva schimbării climei, pentru că vom avea avantajul uh, securității în acest domeniu. Președintele, Mulțumesc, domnul Koch. Da, aș dori să spun doar că siguranța este importantă în acest pacat, nu trebuie luată izolat, ci împreună cu celelalte aspecte, mai ales um, legat de interoperabilitate și Agenția Europeană. Este important și să vedem care este abordarea europeană pentru consolidarea Agenției Feroviare Europene. Trebuie să sporim securitatea și să facem economii de timp și bani. Deja s-a menționat acest lucru în uh, proiectul de raport și în majoritatea amendamentelor. PP-ul a depus multe amendamente, nu le voi menționa pe toate, dar domnul Bach spune să vedem ce fac participanții individuali și care sunt părerile lor legate de simplificare pentru a evita blocajele. Trebuie de asemenea să ușurăm mentenența materialului rulant apoi aspectele sociale, condițiile de muncă, timpul de uh, conducere, timpul de odihnă și aceste lucruri sunt importante. Nu știu dacă vom uh, avea un aparat de măsurare a timpului petrecut călătorind. Am vorbit de acest lucru în uh, ceea ce privește transportul aerian și avem aceleași probleme de securitate și în domeniul feroviar. Nu le mai repetăm aici. Domnul Ba crede că este un prilej să facem progrese și să cădem la acord. Președintele domnul Cadraui, trei minute. Mulțumesc. În uh, numele colegei mele voi explica puțin Amendamentele au fost introduse amendamente care oglindesc legislația um, în ceea ce privește aviația civilă. A fost menționat acest lucru și de domnul Koch, problema siguranței trebuie sporită uh, siguranța sistemului și în ceea ce privește conductorii de tren. Trebuie încurajat personalul să raporteze incidente sau accidente. Când există accidente, se pune problema și identificării victimelor, proceduri ce pot dura zile întregi, cum s-a întâmplat uh, cu accidentul de vară acesta din Spania. Am auzit, am introdus um, o mențiune referitoare la introducerea numelor, numelor uh, pasagerilor. În uh, Franța, Regatul Unit, în Spania există um, sistemul feroviar de mare viteză unde se face o rezervare nominală. Deci acolo se, se pot identifica. Pentru a spori siguranța trebuie să avem și un sistem care să prevină dependența de un uh, sistem De asemenea, am introdus formulări care cere de la agențiile naționale și de la administratori să aibă planuri de acces în caz de accidente și planuri pentru victime. Credem că este ceea ce am, am vrut să introduc și în raportul meu este să avem uh, un sistem de coordonare în cazul accidentelor și al evenimentelor pentru a exista o colaborare mai bună. Trebuie făcută distinția între liniile de mare viteză și cele convenționale. În ceea ce privește mentenența, am introdus o cerință pentru armonizarea intervalului minim de mentenență acesta trebuie să ia în considerare nu doar kilometrajul, ci și alți parametri, cum ar fi tipul de uh, șine și condițiile de vreme și așa mai departe. La un an după intrarea în vigoare a directivei trebuie să existe un control minim pentru timpul um, de condus al șoferilor. Acesta am avut de spus referitor la raportul doamnei Bilbao. Mulțumesc! Domnul Venian, am înaintat câteva amendamente ca să subliniez conceptul de pe cât de practica, practic din punct de vedere din punct de vedere rezonabil. Există foarte multe idei absolute în domeniul Uh, siguranței pe care le-am putea analiza, dar dacă le-am luat pe toate în considerare, atunci uh, liniile ferate nu ar mai fi deloc uh, viabile. Trebuie să avem grijă cu ideea că toți actorii din domeniul feroviar sunt responsabili. Da, sunt, dar sunt responsabili pentru partea lor personală în cadrul contractelor existente, însă nu dorim să existe vreo confuzie aici, mai ales pentru client. clientul are un contract cu furnizorul, așadar nu are niciun fel de relație cu alți actori din lanțul respectiv. Trebuie să ne asigurăm că clientul are un singur punct de contact. În anumite cazuri, nu ar fi o problemă pentru interoperabilitate introducerea unor unor um, standarde mai mari de siguranță, însă în anumite situații ar fi o problemă, ar merge împotriva a ceea ce dorim noi să facem. Trebuie să ne asigurăm că orice reguli de siguranță mai mari introduse nu contrazic armonizarea. Dacă o contrazic, atunci pur și simplu o vom lua de la capăt și peste 10 ani mm, nu vom avea altceva decât un sistem haotic. Apoi, în ceea ce privește timpul de lucru, nu cred că ar trebui să uh, avem o legislație cu privire la timpul de lucru. Putem uh, face aici uh, lucruri legate de siguranță. Am avut o controversă în acest sens și săptămâna trecută. Nu cred că ar trebui să aducem aici, în acest cadru, și chestiunea timpului social. Vă mulțumesc. Domnul Zile, trei minute. În primul rând, mulțumesc uh, pentru cooperarea uh, lui Michael. Sunt mă bucur de ceea ce ai spus uh, vis-a-vis -vis de autoritățile germane. Ar fi o soluție rezonabilă în opinia mea. Însă, bineînțeles, în această comisie probabil că există diverse opinii. Însă dacă avem oportunitatea, ar trebui să ne folosim de ea. În legătură cu alte aspecte, cu privire la uh, certificatul unic de siguranță, Michael a organizat o întâlnire foarte bună cu uh, actori care ne-au ne putut spune ce am putea obține de pe urma acestui certificat. Uh, autoritatea aviatică nu emite un certificat unic de siguranță. Aceasta este ceea ce am aflat la acea întâlnire. Oare ne este util sau nu? Poate că în acele cazuri în care uh, operatorul dorește să, să opereze într-un singur stat membru. Am mai vorbit deja despre sistemele de control și comandă. Există foarte multe amendamente care provin din partea deputaților din statele membre cu rețele feroviare foarte mari. Pe de o parte avem competențele Agenției Feroviare Europene și pe de altă parte nu avem aceeași, aceeași abordare și în alte domenii. cred că vom uh, găsi o soluție necontroversată. Sper acest lucru. Vă mulțumesc. Domnul Colacek, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concis. Acest raport se referă la probleme de care, am de care ne-am ocupat și în raportul anterior. Limitarea timpului, limitarea timpului de lucru. Aici și în traficul aerian avem limitări. și la transportul rutier există reglementare foarte bună, iar acum rămâne, ne rămâne să facem același lucru și în domeniul feroviar. Într-adevăr, după cum a spus domnul Zile, aici este vorba de o soluție practică care ne va permite să atingem ținta pe care mi-am fixat-o inițial, și anume uniformizarea procedurii pusă în uh, aplicare de către Autoritatea Feroviară Europeană. Aceasta o va controla sistemul. Autoritățile veghează la existența unor norme minime de mentenanță a căilor ferate. controlul mentenanței și al infrastructurilor este important. Mulțumesc raportorului și vom putea discuta de mai multe ori uh, cu privire la acest lucru. Domnul președinte, acum am ajuns la raportul domnului Zile. Uh, Robert, ai trei minute. Ne referim aici la uh, Agenția Feroviară. Mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat amendamente. Multe amendamente sunt de natură tehnică sau pentru clarificare. Nu văd probleme cu adoptarea acestora. Altele dintre aceste amendamente se referă la chestiuni care trebuie rezolvate, însă, în opinia mea, nu sunt foarte controversate. De exemplu, mai multe amendamente care spun că autoritatea nu doar emite, dar și Uh, suspendă sau revocă certificatele unice de siguranță. Vom vedea cum uh, rezolvăm această chestiune, dar cred că putem ajunge la un compromis. Există diverse amendamente pe diverse chestiuni și și la acestea cred că putem ajunge la un compromis. La fel stau lucrurile și cu uh, mecanismul de apel. Și aici vom ajunge la compromis. Amendamentul Felix cu privire la nivelul de uh, impozite, de taxe, probabil că ar trebui să facem ceva și aici. Trebuie să luăm piața în totalitate, însă trebuie să înțelegem că este foarte diversă. Chestiuni lingvistice nu am văzut foarte amendamente. Toate certificatele și autorizațiile ar trebui să fie traduse în, acele, în limbile țărilor uh, unde se folosește materialul rulant. Bineînțeles, dacă este vorba de o limbă oficială în Uniunea Europene, deoarece există anumite limbi care nu sunt oficiale. În final aș dori să spun că, bineînțeles, trebuie să înțelegem foarte bine cum va funcționa subcontractarea agențiilor naționale de siguranță. Cadrul nu este foarte bine elaborat. Sperăm că relațiile dintre Agenția Feroviară Europeană și Agențiile Naționale de Siguranță nu vor crea conflicte sau nu vor duce la situații controversate. Agenția Aviatică a spus că nu a ajuns la astfel de situații. Trebuie să ne asigurăm însă că, într-adevăr, nu se va întâmpla așa ceva. Trebuie să rezolvăm toate aceste chestiuni conexe cu interoperabilitate și siguranță. În opinia mea, din punct de vedere juridic, este foarte mult haos și după ce le rezolvăm vom putea merge mai departe. Vă mulțumesc. Domnul Rică, Dominic, mulțumesc. Domnule președinte, mă mulțumesc și lui Robert pentru munca sa. În opinia noastră, agenția ar trebui să fie un punct central, ar trebui să centralizeze toate dispozitivele de interoperabilitate din uh, Europa. De aceea noi um, susținem ideea de ghișeu unic. Agenția va putea certifica și emite certificate așa cum a definit Comisia. Care este problema aici? Trebuie să găsim o modalitate de interfațare între agențiile acestea. fie că este vorba de uh, agenții cu un anumit specific, cum este în Spania sau în țările de jos, sau cu un specific local. Ideea principală este să avem uh, calitate uh, asemănătoare peste tot. Suntem de părere că personalul îmbarcat trebuie să fie certificat pentru siguranță. Este important să normalizăm um, elementele detașabile și apoi, în ceea ce privește un al doilea aspect, ideea de camera de recursuri, adevărata problemă este cu imunitatea și responsabilitatea agenției. Apoi, în ceea ce privește mijloacele uh, de capital uman și financiar, mi se pare că acestea sunt uh, nesigure. Nu trebuie să creăm o agenție care să nu dispună de fondurile necesare. Apoi, în ceea ce privește termenul de punere în aplicare, trebuie să le oferim timp operatorilor să se adapteze. Cred că va face obiectul unui compromis. Trebuie să avem termen de punere în aplicare, este propunere de un an, Trebuie să avem și un termen de tranziție de 36 de luni. Există anumite propuneri. Având în vedere importanța problemei, trebuie să avem foarte mare atenție cu aceste termene. Mulțumesc, domnul Parnio, Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Suntem pentru întărirea rolului Agenției Europene pentru Căile Ferate. Am o observație importantă, în primul rând. Cei care cer certificate de siguranță ar trebui să aibă opțiunea de a se adresa acestei agenții sau autorității naționale de uh, trafic. Doar aici ar trebui să poată uh, consumatorul să se adreseze acestor două autorități. Amendamentele noastre se referă la clarificarea rolului agenției, um, la competențele acesteia. Dorim să aducem mai multe avantaje, dorim să clarificăm situația în țările terțe cu piața feroviară, dorim să Um, instaurăm și o perioadă de tranziție în așa fel încât agențiile feroviare să se poată adapta, să poată să găsească um, resursele și expertiza necesară pentru noul său rol. Dorim să ne inspirăm din uh, noul rol al Agenției Europene pentru Securitate, Securitatea Aviatică. Dorim o perioadă de 2 ani pentru transpunere și apoi, în perioada de tranziție, statele membre vor putea să continue să emită certificate și autorizații. și nu dorim ca aceste autorizații, autorizații să fie discriminate. Domnul Benion. Îi mulțumesc lui Robert și le mulțumesc și colegilor pentru amendamente. Cred că am găsit o soluție pentru uh, anumite probleme, mai ales cu privire la termene, termene foarte stricte. Aici au avut loc sau au înregistrat foarte multe conflicte de interes. Am o întrebare pentru comisie. Uh, aici este vorba de tahigrafe pentru uh, șoferi. Este abuzul o problemă foarte mare în sectorul uh, feroviar, iar la uh, nivelul uh, transportului rutier, în momentul în care șoferul este obosit și tahograful îi indică, poate să tragă pe dreapta, însă în uh, sectorul feroviar, cum stă situația? Ce poate să facă mecanicul? Apoi avem opțiuni între agențiile de, de siguranță și agenția feroviară. Nu cred că ar trebui să avem această alegere pe termen lung. Nu mă opun unei idei de tranziție, însă trebuie să ne asigurăm că nu avem o soluție, un cadru bun la toate. Nu putem cere sistemului uh, Deutsche Bahn aceleași lucruri ca unei uh, ramuri care rulează doar pe 20 de kilometri. Am înaintat câteva amendamente, așadar, care introduc conceptul de zonă de utilizare. Dacă o luăm pe această cale, vom avea nevoie de o taxă diferențiată în funcție de uh, zona de utilizare a certificatului. Însă cred că este bine să avem un astfel de certificat, pentru că astfel întreprinderile feroviare vor putea să privească și dincolo de um, granițele țărilor lor. Apoi, în ceea ce privește statele baltice, acestea corespund unei anumite zone de utilizare. Mai vreau să spun ceva în legătură cu alt aspect, dar am uitat. Domnul Kramer. Robert, recht herzlich bedanken für die gute zusammen Vreau să mulțumesc și domnule Robert pentru buna cooperare și să spun că aceste chestiuni sunt uh, legate unele de cealaltă și cred că vedem acest lucru în compromis, deși nu împărtășim aceleași opinii pe toate uh, subiectele pe care le dezbatem, dar e un climat bun. În ce privește acel uh, ghișeu unic, cred că am putea găsi o majoritate uh, largă. Dar cum spuneați, privește colaborarea între Agențiile Naționale și Agenția Feroviară Europeană. Sigur că uh, organizațiile locale fac multă treabă, dar că ultimul cuvânt trebuie să fie la Agenția Europeană Feroviară. Ce privește condițiile de muncă și așa mai departe, le împărtășesc uh, amendamentele. Sigur, aici e vorba nu numai de condiții de muncă, ci și de siguranță. Și asta e un lucru pe care îl propun și îl pot susține, pentru că înseamnă că siguranța va crește, Eh, sistemul integrat de management al traficului feroviar la nivel european va fi un lucru bun și dacă pe problema lingvistică ar, ar fi bine să vorbim cu o singură voce, să avem o singură limbă. Deși văd că nu, nu se întâmplă asta. Deci dacă sunt probleme, atunci să se poate folosi o limbă comună. S-a considerat că ar fi mai multe probleme decât există, de fapt. Dar cred că trebuie să existe un acord contractual clar, asta este absolut esențial și de aceea mă bucur când ajungem la probleme legate de siguranță. autoritatea germană a trebuit să uh, facă un pas înapoi și să dea uh, prioritate perspectivei europene. Uh, faze clare tranziționale pentru tranziția competențelor nu trebuie să fie 15 ani, pentru că altfel e o pierdere de timp și, evident, următorul uh, pas și urmărim foarte atent ce se întâmplă în Consiliu, Da, sunt încrezător, dat fiind ce se întâmplă pe arte fișiere și pe interoperabilitate, că putem găsi soluții acolo și cred că atunci când uh, e vorba de reglementarea prin agenția, vom putea găsi o, agen... o soluție bună și vom realiza scopul ăsta. Mulțumesc încă o dată, Robert și doamne Bilbao, de asemenea. Domnul Colicek, Trei minute. Mulțumesc. Câteva comentarii doar. În ce privește capacitățile, dacă vreți ca Agenția Feroviară Europeană să aibă, ca după o perioadă foarte scurtă de tranziție să uh, facă toate testele tehnice de siguranță și mai departe. Deci dacă vrem asta, asta e o nebunie. Trebuie să ne asigurăm că stabilim niște standarde și că testurile pot fi făcute în, în centre naționale de testare. Și trebuie să ne asigurăm că certificatele sunt recunoscute. Asta ar fi un pas înainte extraordinar. Altfel, ar trebui să ne uităm la probleme legate de mentenanță, fie a materialului rulant, fie a rețele și asta ar fi un pas uriaș și am face lucrurile mai repede. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Trecem acum la ultimul raport și anume raportul domnului Kolicek privind abrogarea regulamentului 1992 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare. Domnul Kolicek. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe lucruri uh, care au legătură directă cu raportul meu. Cred că raportul Comisiei Europene este extrem de important și susține, mă ajută foarte mult în efortul meu de a ajuta sistemul feroviar și de a-l face să progreseze față de transportul rutier sau de alte modalități de transport. Avem anumită responsabilitate majoritatea prevederilor din regulamentul pe care îl discutăm trebuie implementată în 2015. Și deși Comisia pretinde că totul este perfect în regulă, eu nu sunt convins legat de această abrogare, pentru că de fiecare dată când vorbesc cu ministrii transporturilor, deci oameni care nu neapărat au o imagine foarte clară a situației, uh, ei spun, da, vrem să abrogăm acest, acest regulament. Dacă când vorbesc cu oameni din organizațiile feroviare, din întreprinderi feroviare, din companiile feroviare, ei îmi spun, vă rugăm, nu abrogați asta, pentru că uh, nu poate fi înlocuit uh, complet acest regulament uh, cu alte prevederi. Deci, spuneți-mi, vă rog, pe cine credeți? Îi credeți pe oamenii care sunt în ministere sau pe oamenii care uh, chiar lucrează în domeniu și sunt familiarizați cu situația la fața locului. Eu vin de la uh, nivelul acesta, uh, pentru că timp de 30 de ani am lucrat într-o întreprindere de operare feroviară și cred că oricine a avut această experiență știe mai mult decât politicienii, așadar, decât miniștri. Așadar, cred că această decizie ar trebui amânată și cel puțin până în, în 2019 și după iulie 2016 sau după 16 iunie 2015, Comisia ar trebui să mai facă încă un raport și să examinăm atunci lucrurile și poate în 2017 să luăm o decizie. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat cu Costa Concordia și că raportul dezastrului Costa Concordia nici măcar n-a fost încă publicat. Deci cred că este absolut logic ca întâi să avem uh, un raport de la Comisie la 2 ani după termenul limită și suplimentar vrem ca de la Comisie atunci când acest regulament să, când acest regulament va expira, vrem să ne facă o nouă propunere Comisia care să trateze la fel toate întreprinderile feroviare. Nu, deci nu doar pe cele mai vechi, ci pe toate care sunt pe piață. Pentru că nu vrem să discriminăm pe nimeni. Vrem să utilizăm cât mai bine prevederile regulamentului pentru ca acestea să fie în beneficiul uh, căilor ferate. Domnule președinte, în ce privește această propunere de abrogare a acestui regulament, împărtășesc analiza raportorului nostru implementarea directivei care stabilește un spațiu feroviar unic european, inevitabil va modifica arhitectura legislativă și de reglementare a sectorului feroviar. Deci mi se pare dificil să evaluăm în avans dacă posibilitatea de a recurge la compensații publice prevăzute de lege eh, trebuie abandonată. De aceea eu susțin această propunere de a amâna data de abrogare a acestui regulament. Diferența în poziția exprimată de colegul nostru raportor față de această poziție este că eu cred că în acest stadiu este preferabil să nu prevedem date ferme pentru a ține cont de evaluarea Comisiei Europene în ce privește evaluarea de impact a implementării directivei propuse până în 2017. Atunci vom putea să decidem dacă regulamentul trebuie abrogat sau dacă e mai bine să-l modificăm. Și de aceea, în această direcție am uh, depus unele amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ugias, acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat dubile raportorului Kolicek și nu mă pot lăsa indiferent. Uh, totuși trebuie să spun că în mod intenționat n-am făcut amendamente la această propunere pentru că deși consider că e corect uh, cererea uh, Comisiei, și anume că e nevoie să se abroge regulamentul 1192 pe 69 privind uh, standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare. Dincolo de dubile raportorului, trebuie spus că e vorba de un regulament care și-a trăit traiul, dacă putem să spunem așa, este depășit. A fost adoptat când bilanțurile companiilor feroviare erau uh, inserate în uh, bugetul statelor membre. Deci era necesar că statul, uh, ca statul să garanteze integrarea acestor bugete și costurile de buget, costuri legate de pensii, de uh, infrastructură, de, mai ales de construirea de treceri la nivel. Or în acest context, regulamentul oferea un cadru, cadru armonizat tuturor acestor uh, compensări financiare. Totuși, uh, asta avantajează 36 de întreprinderi feroviare. Acum, când suntem în epoca armonizării, este clar că regulamentul sigur că avea un sens atunci când întreprinderile feroviare trebuiau doar să se uită la concurența cu alte medii de transport și nu exista Uh, concurența internă în cadrul industriei între diverse întreprinderi feroviare care oferau acelea servicii. Ori, astăzi nu mai e posibil să permitem această discriminare și să dăm o astfel de extindere, așa cum dorește colegul de la Verzerbi, să se facă o extindere la toate companiile. Noi trebuie să luăm act de această situație și să acceptăm propunerea Comisiei. Mulțumesc, spune președintele. Nu mai am alți raportori din umbră. Nu știu dacă mai vrea cineva să vorbească. Dacă nu, dau cuvântul comisiei. Michael. care nu este aici și m-a rugat să prezint poziția ei. Este recunoscătoare pentru spiritul de cooperare și consideră că uh, studiul uh, pentru încheierea măsurii se poate face la 2-3 ani după deschiderea pieței, deci nu trebuie să decidem acum. Așadar, măsurile actuale ar trebui să rămână. Mulțumesc, Michael. Acum, uh, Comisia. Ultima oară în fața acestei comisii, domnul Pache. Și vă dau 10 minute, dacă vreți, ca să ne explicați uh, raportul. Sigur, nu trebuie să vorbiți 10 minute dacă vreți, dar aveți 10 minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să fiu la fel de eficient ca și dumneavoastră. Dați-mi voie să încep prin a-i mulțumi doamnei Bilbao, domnului Kramer, domnului Zile, pentru cele trei rapoarte în ce privește siguranța, interoperabilitatea și agenția. Cred că sunt rapoarte foarte bune și consistente și din multe puncte de vedere cred că le îmbunătățesc propunerea Comisiei. De asemenea, cred că sunt foarte utile pentru că preiau noțiunea de zonă de utilizare și în acest context cred că ele vor fi o bază bună uh, uh, într-un ulterior proces de negocieri interinstituționale. Câteva chestiuni tehnice legate de coerență și de definițiile. Coerența între cele trei raporturi începește definițiile și termenii. Uh, sigur, colegii mei, dacă doriți, vă pot oferi informații pe această temă mai detaliate, dar aș vrea să comentez eu totuși pe unele puncte specifice care au fost ridicate în timpul discuțiilor. Mai întâi începește sistemul integrat de management feroviar, sistemul european integrat, care este acoperit de aceste trei rapoarte și sunt recunoscător acestor trei raportori pentru că au recomandat ca nu numai sistemele, sistemul acesta să se refere la vehicule, ci și uh, la infrastructură și să fie uh, responsabilitatea uh, guvernului clar precizată în aceste trei propuneri și, cum spunea Michael Kramer, să mergem spre facilitarea acestei migrații care a fost considerată un dezastru. Poate eu n-aș folosi un cuvânt atât de tare, atât de puternic, dar cred că, într-adevăr, există un anumit grad de frustrare că am implementat o parte semnificativă a rețelei cu sistemul de management integrat, dar nu există nicio continuitate, pentru că suntem în faza de migrare, de transfer, și Michael Kramer are dreptate în ce privește dezvoltarea proiectelor uh, sistemului ca atare. Trăsătura de interoperabilitate nu este întotdeauna suficient subliniată atunci când e implementat proiectul și credem de aceea că agenția este crucială din acest punct de vedere pentru că ea va fi responsabilă să creeze un cadru în care managerii de infrastructură să implementeze sistemul integrat de management. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile în aceste trei rapoarte. Al doilea punct cheie e legat de resurse și sunt o serie de amendamente propuse în raport, în rapoarte, dar și de la ceilalți colegi. Multe sunt cu siguranță foarte utile în substanța lor, cum ar fi registrul vehiculelor, de exemplu, cred că ar avea un sens foarte clar și, de asemenea, capacitatea de a monitoriza instituțiile de investigare. Deci sunt tot felul de amendamente care merg în acest sens și pe care le salutăm, dar, sigur, toate au implicații semnificative în ce privește resursele. Dominic Riche și alții au subliniat problema resurselor deja și, într-adevăr, întrebarea care se pune este dacă, până la urmă, autoritatea bugetară își poate îndeplini uh, obligațiile și se poate ridica la înălțimea pretențiilor pe care autoritatea legislativă îi le trasează. Și sigur vom încerca să vă ajutăm să evaluați implicațiile bugetare financiare pe care acest proces le va avea. Dar cred că este un punct absolut critic. Și începește ultima chestiune, și anume problema timingului, a calendarului și a transferului progresiv de responsabilități către agenție, am propus ca acest lucru să aibă loc după perioada de transpunere de 2 ani a directivei privind siguranța și interoperabilitatea și cred că, dată fiind nevoia industriei de a avea un proces mai eficient și, de asemenea, dat fiind faptul că negocierile interinstituționale vor dura oarecare perioadă de timp de asemenea, timp în care agenția va, va angaja autoritățile naționale, cred că agenția va fi în poziția de a-și îndeplini aceste responsabilități după perioada de transpunere. Și orice altă perioadă mai lungă de pregătire, sigur că are o, ra- un, o rațiune din punct de vedere al calității și al siguranței, dar pe de altă parte cred că dacă într-adevăr Parlamentul uh, alege această cale, atunci negocierile cu Consiliul vor fi și mai dificile, că știți că i-au propus o perioadă de 5 ani uh, de tranziție. Poate n-ar trebui să uităm acest lucru. Uh, cred că restul sunt puncte tehnice, comentarii tehnice și amendamente față de care și eu și colegii mei vom putea reacționa în mod bilateral cu staful și cu raportorii, sigur, dacă doresc. În ce privește raportul domnului Kolicek și am, am făcut o evaluare a utilității, utilizării și utilității acestui regulament uh, reistoric și depășit și mai întâi credem că el nu aduce nicio valoare suplimentară uh, toate fondurile necesare care sunt primite de căile ferate în diferitele categorii prevăzute de acest regulament sunt deja acoperite și dovada, cred, este că nu prea multe companii feroviare mai folosesc acest regulament, deci ele sunt acoperite de legislația existentă sau de varianta reformată și această propunere nu este îmbunătățită de propunerea care există acum, uh, care este făcută acum. Uh, și din moment ce toate cele trei instituții sunt angajate față de o agendă mai bună de simplificare legislativă, Comisia exact asta încearcă să facă. Sigur, nu e ușor să uh, abrogi legislație în transport, domnule președinte, dar cred că aici avem un candidat foarte bun la abrogare Uh, impactul uh, ar fi zero după analiza noastră, în timp ce birocrația prevăzută de acest proces e una foarte mare. Așadar, încă o dată, aș face apel la Comisie să privească lucrurile și din acest unghi și sigur, domnului Kolicek și colegilor uh, vreau să le reiterez disponibilitatea noastră de a examina uh, preocupările specifice pe care unii operatori le pot avea pe teren uh, și care pot rezulta și dintr-o lipsă de cunoaștere a legislației existente și a procedurilor existente și poate în felul acesta reușim să sau încercăm măcar să reasigurăm pe operatori că abrogarea este și în interesul lor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult domnule parquet Și în acest moment vreau să vă doresc uh, mult succes în uh, următoarea noastră carieră în comisie, pentru schimbarea de carieră care vă așteaptă în comisie și să vă mulțumesc pentru toată activitatea noastră cu, și cooperarea cu Comisia de Transporturi pentru perioada în care am fost uh, președinte al acestei comisii Uh, vă dorim uh, toate cele bune și mult uh, succes în, pe noua direcție de carieră pe care o luați. Vă mulțumim! Brian, thank you very much uh, and thank you very much also to colleagues. Mulțumesc, vă mulțumesc și colegilor, vă profit de acest prilej ca să vă mulțumesc, să le mulțumesc tuturor membrilor și personalului pentru cooperarea extraordinară pe care am avut-o cu noastră în ultimii cinci ani. Vă mulțumesc foarte mult! Hey, I go quickly down the rapporteurs. There are... Acum trecem la portori. Domnul El Cadraui nu mai are de adăugat. Dominic, dacă ai ceva de adăugat, da, foarte repede. Mathieu Groș, le mulțumește colegilor pentru contribuții și este conștient că trebuie să se găsească un compromis. Îi spune comisiei că regula de compromis se aplică și în cazul ei. E nevoie de o îmbunătățire a serviciilor, ceea ce duce și la o creștere a locurilor de muncă și nu o înrăutățire a condițiilor sociale și Permiteți-mi, domnule președinte, să îi transmit domnului Pache că ne-a fost ne-a făcut plăcere să lucrăm cu lui și ne pare rău că trebuie să plece. Domnule Bilbao, aveți ceva de adăugat? Doamnă Bilbao. Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Pache și echipei uh, lui pentru cooperare. El a fost întotdeauna disponibil pentru cooperare cu această comisie, cel puțin aceasta a fost experiența mea. Mă bucur că suntem de acord că trebuie să facem progrese. Mai există o problemă, tranziția pentru a ajunge la armonizarea de care avem nevoie și pentru eliminarea frontierelor care există în domeniul feroviar. Și problema cunoștințelor și competențelor de care este nevoie la Agenția Feroviară Europeană. De asemenea, trebuie să vedem ce facem cu persoanele cu dizabilități și cum le facilităm accesul. Suntem de acord cu aceste puncte este bine și cu privire la rețele trebuie să mai discutăm cu alinierea și transpunerea legislației și din nou rolul agenției. Domnul Kramer. Mulțumesc Comisiei pentru cooperare. Bineînțeles, profit de acest prilej pentru a-i mulțumi personal domnului Pache. Am avut multe discuții, nu întotdeauna am fost de aceeași părere, dar cred că avem un grad de respect reciproc și când îl văd pe bicicletă, îl salut. El a sprijinit o măsură legată de uh, cicliști și îl aștept să vină pe uh, ruta de lângă zidul Berlinului. Mulțumesc. Domnul Zile, da, mulțumesc și eu domnului Pache pentru modul foarte profesionist și cooperant uh, în care a lucrat cu noi și îi urez mult succes în uh, următoarea carieră. Dar legat de discuția noastră, există mai puține divergențe în problemele tehnice și le, poate ar trebui să ne gândim mai mult la ele. Și domnul Colicec acum. Bineînțeles, aș dori și eu, ca și domnul Kramer, să-l văd pe domnul Pache pe bicicletă, nu doar aici, la Bruxelles, ci și la Berlin sau poate în orașul meu. Cu toate acestea, Cred că după schimbul de opinii trebuie să fim prudenți, să avem marge pentru toate întreprinderile din domeniul feroviar, ca acestea să se acorde cu propriul uh, guvern național. Nu există întreprinderi responsabile pentru infrastructură în domeniul feroviar, majoritatea livrează servicii. Cred că vreo 40-50 de întreprinderi sunt care um, gestionează unele infrastructuri și care pot să profite de această directivă în acest termen Uh, nu foarte lung să renunțe la uh, situație. Aș dori să dis continuăm discuția, dar primul obiectiv este să ajutăm sectorul feroviar pentru a deveni mai competitiv față de alte sectoare, adică să îl ajutăm. Mulțumesc! Okay, colleagues. Foarte bine, stimați colegi. Vă amintesc calendarul, votul în comisia noastră pe 26 noiembrie și până atunci raportorii și raportorii din umbră trebuie să ajungă la compromisuri, dacă este posibil și se pare că există un consens clar în ceea ce privește um, partea tehnică, în ceea ce privește OSP și deschiderea pieței. Aceasta este o altă problemă. Dar eu vă îndemn să lucrați împreună și doar prin cooperare putem să um, finalizăm un dosar atât de stufos. Mă mulțumesc și pentru disciplină, pentru că ați respectat timpul de vorbire și v-ați încadrat în timp și ne-am asigurat astfel că fiecare a spus ce avea de spus. Iar acum putem continua votul în Comisia TRAN pe 26 noiembrie, așadar. Nu am nimic de spus la Uh, chestiuni diverse. Vă anunț doar că următoarea reuniune va fi pe 4 noiembrie la orele 15 la Bruxelles. Ne vedem acolo și acum trecem la reuniunea coordonatorilor. Coming, so we can start without him. Okay. Matiu nu vine, deci începem fără el. Luăm o pauză de 5 minute și apoi trecem la reuniunea coordonatorilor.